Ja, liebe Kolleginnen Dragi colegi, dragi colegi, doamnelor și domnilor, Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, aș dori să să încep reuniunea de astăzi a Comisiei de Control Bugetar. Am transmis o propunere și anume să nu votăm astăzi cu privire la avizul pentru Comisia Econ, să amânăm acest vot pe mâine. Dacă sunteți de acord, atunci astăzi votăm doar raportul privind procedura îmbunătățită de descărcare de gestiune. Văd că nu e nimeni împotrivă, așadar uh, această propunere se adoptă. Eu vă propun să testăm mai întâi votul electronic. Aș dori să deschid un vot de test. Vă rog să aveți cartelele de vot electronice ca să putem începe votul. S-a deschis votul de test. No, mine is not working. Eh? No? Okay? Now. Okay. Yeah. For the test vote. Așadar, s-a deschis votul de verificare, toată lumea a votat. S-a închis votul. Ok. Then we can uh, start. Haideți să începem. Ok. So, I call the paragraph... Haideți să votăm. Alineatul 1, amendamentul 5, vot pe părți, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Partea a doua s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. It is adopted. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Două părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 8. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. It is adopted. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Okay, clearly adopted. Sorry. Se adoptă, este clar, îmi cer scuze. Amendamentul 10, două părți, prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă sau e caduc. Uh, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Foarte bine. Partea a doua, pentru, Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar. Haideți să verificăm. Amendamentul 17 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. It's taken. Amendment 18. Se adoptă 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum haideți să votăm întregul raport. Prin vot electronic s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doresc să-l felicit pe raportor, <laughs> spune președintele. No, thank you very much. Mulțumesc foarte mult tuturor. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport și mai ales secretariatului. Ja, dear colleagues, liebe Dragi colegi, dragi colege, doresc să-i urez bun venit comisarului Șemeta. Bine ați venit, domnule comisar, sunteți adesea la noi la comisie, însă acum ne ocupăm de descărcare. Dragi colegi, trecem la mm, următorul punct de pe ordinea de zi și aș dori să dau cuvântul reprezentantului Curții de Conturi și îi, îl rog pe reprezentantul Curții de Conturi să facă introducerea la acest subiect. Doamna Calulai, vă rog. Good morning. Bună dimineața, domnule președinte, estimați membri ai Parlamentului, domnule comisar Șemeta, Colegii mei la reuniunile recente v-au informat deja cu privire la rezultatele privind diversele domenii ale bugetului pe 2012. Aș dori acum să vă prezint și eu raportul meu și să reflectăm la posibilitățile de cheltuire a fondurilor UE în următoarea perioadă de programare. Ce s-a schimbat față de 2011? Din multe puncte de vedere, uh, privirea de ansamblu e cam aceeași, după cum știți și din DAS. Declarația de asigurare vă prezintă un aviz cu privire la conturi și trei avize cu privire la reglementaritatea tranzacțiilor, făcând diferențe între subiectele de naturi complet diferite. Obiectivul este de a face un rezumat al situației și, de asemenea, de a face diferența între aspectele managementului financiar al Uniunii Europene. Și anul acesta, de șase ori, conturile au, ceru, au primit o cerere de epurare din partea curții, însă e foarte important să se producă în continuare conturi clare și adecvate corespunzător standardelor internaționale. În ceea ce privește reglementaritatea tranzacțiilor, Curtea a conchis încă o dată că tranzacțiile privind angajamentele nu prezintă erori materiale. O, o, un aviz pozitiv privind veniturile înseamnă, înseamnă că uh, prezintă corect contribuțiile statelor membre. E foarte important acest aviz pozitiv pentru că arată că Comisia nu a depășit limitele bugetare atunci când a făcut promisiuni de a plăti. Tranzacțiile de plată, pe de altă parte, sunt în continuare afectate de erorile materiale. Curte, curtea a estimat că erorile subiacente pentru 2012 au fost de 4,2%, ceea ce reprezintă cu 0,9% mai mult față de anul trecut, când era 3,3%. În capitolul 1 Curtea a subliniat că o parte din, aceste, din această crește, creștere poate fi explicată. Abordarea aceasta a arătat și că Comisia acceptă că astfel de cereri justifică plăți de la bugetul european. Astfel, se justifică logica de contabilitate utilizată, iar comisia este încurajată să includă tranzacții specifice în eșantioanele folosite. În plus, acum putem compara informațiile din întregul buget european. Se constată că în 2012 estim, ă, eroarea estimată era de 5,3%, comparat cu 4,3% pentru toate celelalte cheltuieli. Au, rezultatul de audit pe 2012 a arătat că curtea nu este uh, fixată pe anumite rezultate. S-au ameliorat uh, regulile de cheltuieli publice, cu toate acestea, acestea contribuie în principal la rata de eroare, pe locul 2 fiind declarațiile incorrecte din domeniul agricol. În acest sens, aș vrea să repet ce am spus de multe ori în uh, perioada recentă. Statele membre nu utilizează la maxim uh, posibilitățile existente. Uh, Regulamentul cadru pentru, pentru perioada de programare 2014-2020 reprezintă o schimbare față de perioada anterioară și oferă Comisiei o șansă de a avansa către corecții nete automate. Comisia dumneavoastră a jucat un rol crucial în garantarea clarificărilor oferite de comisie cu privire la când și cum vor uh, apărea aceste corecții financiare nete. Comisia a reacționat rapid la uh, solicitările Comisiei dumneavoastră, ceea ce ne permite să credem că noile prevederi vor permite foarte multe corecții nete, ceea ce va duce la un comportament modificat al statelor membre. Aceste prevederi vor avea drept rezultat corecții nete, însă ă, acest fapt depinde de mulți factori. Nu se poate încă prezice impactul schimbărilor fără să știm cum vor fi acestea implementate în practică. Cu toate acestea, un factor important va fi capabilitatea Comisiei sau a altor organisme UE de a detecta deficiențe grave, care apoi ar conduce la corecții nete. Permiteți-mi să trec acum la un subiect care a strânit foarte mult interes și foarte multe întrebări în discuțiile anterioare. Legătura dintre nivelul de eroare estimat de curte și nivelul de corecții financiare impuse de comisie. În comunicarea sa recentă, scrisă și orală, Comisia a insistat asupra faptului că Curtea de Conturi nu ia în calcul corecțiile financiare în rata de eroare estimată și că suma de corecții financiare de 3,7 miliarde implementate în 2012 ar trebui comparată cu sau chiar uh, eliminată din rata de eroare pe 2012 de 4,8%. Este important să se clarifice că în jur de 80% din corecțiile pe 2012 din domeniul coeziunii au legătură cu încheierea perioadei de programare 2006 acolo unde curtea a raportat uh, rate de eroare semnificativ mai mari. Trebuie să ne așteptăm ca nivelurile de corecție pentru exercițiul 2006 să fie mari. Este clar că acestea nu au nicio legătură cu erorile din 2012. Mai mult, unele din corecțiile financiare se aplică la chestiuni care nu au legătură cu erorile pe care le-a descoperit curtea sau corecții pentru chestiuni pe care curtea le consideră necuantificabile. Curtea ia în calcul corecțiile financiare inițiate de comisie, dar doar pe cele care au dus la corecții detaliate ale cheltuielilor de proiect sau rambursărilor în timpul anului. Aceste corecții au redus rata estimată de eroare pe 2012. Dacă o corecție are impact la nivel de proiect sau nu, depinde foarte mult de acțiunile luate întreprinse de autoritățile statelor membre. În sistemul curent, Comisia are puține instrumente pentru a realiza corecții de nivel de proiect. Pe de altă parte, se pare că poziția curții pe, curții pe acest subiect poate să influențeze acțiunea statelor membre. Acum constatăm că în cazurile în care am refuzat să scădem corecțiile forfetare, fără corecții suplimentare la nivel de proiect pentru 2012, Poziția noastră a produs o schimbare pozitivă pentru 2013. Comisia consideră și că suma de corecții financiare per stat membru poate fi utilizată ca indicator adecvat pentru nivelul de eroare în statul membru respectiv. În documentul său, Protecția bugetului UE, Comisia face această declarație și, de asemenea, pe baza corecțiilor financiare prezentate în nota 6, se constată că trei state membre contribuie la 80% din rata totală de eroare. Auditul curții combinat pe ultimii ani arată că eroarea este însă mult mai larg răspândită. Dacă ne-am concentrat doar pe aceste trei state membre, probabil că nu am reușit să vă oferim o imagine de ansamblu completă. În cele din urmă, dați-mi voie să trec la presiunile sporite asupra finanțelor publice UE. În 2012, Comisia nu a reușit să facă față tuturor cererilor de plată. După cum știți, un model similar s-a produs și în 2013. Presiunea asupra bugetului UE se reflectă în cantitatea sporită de angajamente în curs, nerezolvate. În plus, Comisia va trebui să rezolve și pasivele nerezolvate. Este esențial ca Comisia să aibă o privire realistă asupra acestor pasive. De aceea ar fi util să existe un fel de previziune asupra fluxului de capital pe termen mediu. Domnule președinte, stimați deputați, în încheiere doresc să mulțumesc acestei comisii pentru mediul de lucru constructiv în care s-a desfășurat această procedură de descărcare pe 2012. Mulțumesc și comisiei pentru susținere și, în primul rând, pentru că ne-a ajutat să ne ameliorăm munca. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Caliulaid, pentru această declarație din partea Curții de Conturi. Doresc să dau acum cuvântul domnului comisar Șemeta. Vă rog. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, stimați membri ai acestei comisii, stimați membri ai Curții de Conturi. Prezentarea mea de astăzi vine după o serie de dialoguri pe care le-ați avut cu colegii mei comisari care se ocupă de principalele politici și care, uh, cărora le sunt afectate intervenții financiare importante. De când a fost prezentat raportul curții în luna noiembrie anului trecut, eu și serviciile mele am fost în strânsă legătură cu raportorul și cu membrii acestei comisii. Eu cred că împreună am identificat principalele mize această procedură de descărcare poate să fie de ajutor pentru toți actorii financiari, inclusiv statele membre, pentru că aceștia să se poată concentra asupra cele mai bune căi de a avea o gestionare sănătoasă a bugetului european în cadrul noii perioade de programare. O nouă perioadă de programare înseamnă reguli noi, instrumente și proceduri a căror scop este să reducă marja de eroare și care trebuie să ofere o plus valoare într-o modalitate transparentă și eficientă din punctul de vedere al costurilor. Dați-mi voi acum să vorbesc mai mult despre raportul anual al curții. Sunt foarte bucuros de faptul că pentru a, tre- a șasea oară consecutiv, Curtea de Conturi a acordat descărcare Uniunii Europene, Uh, și se spune foarte clar că atât creditele de angajamente cât și cheltuielile administrative nu prezentau erori materiale. Comisia uh, întotdeauna este gata să implementeze recomandările curții de contor și și angajamentul să uh, soluționeze toate problemele care au fost identificate. În urma discuțiilor noastre recente, Curtea și-a exprimat aprecierea față de felul în care Comisia îi uh, urmărește recomandările și mai ales în ce privește rapoartele speciale. Prin uh, Comisia de uh, progres în domeniul auditului, noi și cu domnul Odbo am uh, făcut în așa fel încât să îmbunătățim și mai mult metodele de monitorizare a serviciilor uh, comisiei și pentru a uh, ușura și mai mult implementarea recomandărilor de la curte. De asemenea, serviciilor li s-a cerut să-și publice planurile de acțiune, astfel încât acestea să fie ușor uh, accesibile, uh, ușor de accesat de către Curtea de Conturi. De asemenea, li s-a cerut să uh, o informeze și să comenteze eventualele acțiuni. Folosirea unui limbaj comun și felul în care au fost uh, redactate aceste recomandări vor fi de asemenea avute în considerare. Totuși, în ciuda unei implementări efective, s-a uh, văzut că marja de eroare pentru plăți a crescut de la 3,9% în 2011 la 4,8% în 2012. Așa cum știți, o treime din această mărire are de-a face cu faptul că metoda de, um, uh, preleva, de analizare de mostre a uh, curții s-a schimbat, pentru că acum s-au analizat cheltuielile directe. În plus, uh, dacă corecțiile forfetare impuse de către Comisie uh, statelor membre înainte de trimiterea cererilor de plată ar fi fost luate în considerare de către curte, atunci marja de eroare pentru 2012 ar fi fost mult mai asemănătoare cu cea din anii trecuți. Noi am încercat întotdeauna să identificăm problemele, sursele um, erorii împreună cu statele membre și să ne concentrăm eforturile asupra celor programe uh, riscante sau acolo unde uh, autoritățile naționale au mai multe dificultăți. Pentru a face față acestei structuri foarte complexe de gestionare, Uh, și uh, faptului că nu existau linii de orientare suficiente pentru beneficiarii politice de coeziune, Comisia a făcut mai multe audituri tematice în 2013. Am putut astfel să identificăm care sunt măsurile necesare, să vedem uh, dacă era nevoie de formare și acolo unde era cazul s-au formulat recomandări în atenția autorităților administrative naționale și în atenția controlorilor naționali. Însă știți că uh, Comisia încurajează foarte mult statele membre să folosească aceste opțiuni simplificate de costuri. Așa cum știți, Curtea nu a găsit erori în 26% din operațiunile uh, ESF care au folosit astfel de simplificări. În politica regională ne-am concentrat asupra muncii uh, autorităților de audit. Până în 2013, în urma uh, auditului DJ Regio, uh, Uh, s-au controlat mai mult de 47 de uh, operațiuni care au fost finanțate din fonduri regionale și fondurile de coeziune. Și pentru 91% din operațiuni rezultatele erau pozitive. Pentru altele au fost stabilite planuri de acțiune și acolo unde a fost nevoie au fost întrerupte plățile până în momentul în care uh, problemele au fost soluționate. Trebuie să subliniem faptul că două treimi din uh, uh, cazurile în care plățile au fost întrerupte în 2013 um, uh, au fost făcute în urma primirii unor rapoarte naționale de audit. În ce privește agricultura, au existat probleme ca, de exemplu, proiecte care nu deplinau toate criteriile pentru a beneficia de investiții sau nerespectarea regulilor în ce privește um, ofertele publice de achiziții. Aici, de asemenea, s-au luat mai multe măsuri în parteneriat cu statele membre și cu obligația de a raporta care au fost aceste măsuri. Astfel am obținut niște schimbări concrete, ca de exemplu uh, uh, schimbarea procedurilor de control sau o mai bună informare a beneficiarilor. Întotdeauna Comisia cooperează și sprijină statele membre, însă nu se bazează în mod uh, orbe, nu, nu crede orbește ceea ce spun statele membre. Datorită unui un uh, număr mai mare de audituri orientate, efectuate atât de, cât de, cur, de Curtea de Conturi cât și de serviciile Comisiei, Comisia este din ce în ce mai conștientă de punctele forte și punctele slabe a autorităților naționale de control. Acum avem aceste uh, carte de risc pentru fiecare program și le folosim de fiecare dată atunci când există programe de risc sau atunci când nu există resurse suficiente. Este o metodă care permite Comisiei nu numai să-și aloce mai bine resursele în domeniul auditului în mod eficient, în plus ne permite să definim mai bine profilul de risc al fiecărui stat membru sau a fiecarei regiuni în funcție de performanța acestora. Atunci când se descurcă bine, statele membre și regiunile nu au de suportat atât de multe uh, um, controle, pe când celelalte sunt supravegheate îndeaproape. Cu cât profilul de risc este mai mare, cu atât se iau mai multe măsuri uh, de corectare și de prevenire. De fiecare dată când identificăm niște slăbiciuni serioase în sistemul de control și de gestionare a statelor membre, Comisia întrerupe plățile. În 2012 au existat întreruperi atât um, în valoare de 5 miliarde de euro, practic de două ori mai mult decât în 2011, pentru um, fonduri alocate uh, la nivel de politică de coeziune regională, socială și uh, de pescuit. Așa cum s-a mai explicat în comunicările recente în ce privește protecția bugetului european, acum sau la mult mai multe măsuri de corecție. S-a ajuns până la 4,4 miliarde de euro în 2012 față de 1,8 miliarde de euro în 2011. Pentru perioada 2009-2012, aceste măsuri corective au atins în jur de 2% din toate plățile efectuate. Bineînțeles că nu putem să comparăm o rată anuală de eroare cu rezultatul mecanismelor multianuale de corecție, însă considerăm că această rată erorii care a fost evaluată de către curte la nivelul beneficiarilor finali nu poate fi considerată ca fiind singurul indicator pentru a evalua performanța comisiei, mai ales în ce privește programele din cadrul gestionării comune. În plus, vreau să subliniez faptul că dacă Comisia este responsabilă pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, protejarea banilor contribuabililor naționali este, în primul rând, răspunderea statelor membre. Stimați membri, Comisia este de acord cu punctul de vedere al Parlamentului în ceea ce privește noua perioadă financiară care uh, trebuie să reprezinte o oportunitate astfel încât rolul de supraveghere al Comisiei să fie întărit și să avem un nou arsenal de măsuri de prevenire și de corecție, arsenal care a fost pus la dispoziția noastră de către colegislatori. Comisia a reacționat foarte repede la scrisoarea pe care a trimis-o în noiembrie președintelui Barroso. Pe 13 decembrie 2013 am adoptat o comunicare în ce privește corecțiile financiare nete. Ca și în domeniul agriculturii, statele membre vor pierde bani în cadrul politicii de coeziune dacă Comisia sau Curtea de Conturi detectează uh, carențe grave care ar fi trebuit să fie detectate de autoritățile naționale însele. Această întreagă procedură a corecțiilor financiare nete va fi sistematică, se va aplica fără niciun fel de discriminare și uh, se va baza pe criterii obiective și transparente. În ce privește politica agricolă comună, corecțiile financiare nete deja reprezintă o procedură de rutină. De exemplu, o misiune de audit pentru dezvoltarea rurală din Finlanda în mai 2011 a constatat că, deși sistemul de control general era eficient, existau anumite condiții excepționale pentru achiziționarea echipamentelor care nu erau nici bine definite și nici bine controlate. Apoi verificările au constatat o, o rată de eroare de 2,7%, care era echivalentul la um, unei sume de 1 milion de euro. Această sumă va fi replătită Finlandei din bugetul UE în martie 2014 și va fi uh, um, înscrisă în contabilitate drept un venit. Astfel, au existat 147 de corecte financiare în cadrul uh, PAC în 2013 și pentru o sumă totală de 1,1 miliarde de euro. Sunt de acord cu raportorul că aceste corecții financiare nete sunt doar un instrument de ultim recurs, pentru că uh, prima noastră intenție trebuie să fie protejarea bugetului european fără să um, influențăm prea mult uh, comportamentul statelor membre, dar ajutându-le pe cele care nu reușesc să aibă performanțe suficient de bună. De aceea eu cred că uh, creșterea uh, simțului răspundere din partea statelor membre prin introducerea acestor declarații de gestionare pe care trebuie să le facă autoritățile naționale de management este un pas promițător. Această declarație de gestionare care însoțește um, bilanțul va uh, permite să vedem dacă informațiile sunt complete și fiabile, dacă cheltuielile sunt uh, legale și uh, constante și care au fost măsurile luate de către autoritățile naționale. Va exista apoi un audit independent al acestei declarații de gestionare. Totuși, Comisia este de acord cu Parlamentul European în sensul că declarațiile făcute pe bază voluntară vor avea o adevărată plusvaloare la nivel politic și noi credem că, datorită acestui nou instrument, va exista, uh, cum spuneam, o mai mare responsabilitate din partea autorităților naționale din statele membre, atât în fața Parlamentelor Naționale cât și în fața Parlamentului European. Există acum un grup de lucru interinstituțional care a fost pus la punct de comisie, la ideea lui Ian Mulder și care deja și-a început munca. Primele două întâlniri au fost productive și vor fi stabilite în curând o serie întreagă de recomandări în ce privește această declarație națională voluntară. Comisia um, are acum un nou cadru pentru a demonstra și mai bine care este valoarea adăugată a acțiunilor europene atât pentru cetățeni cât și pentru companii. În acest nou cadru există o serie întreagă de obiective și de indicatori de performanță care sunt incluse, incluși în toate actele legislative pe care le vor adopta cu legislatorii în cadrul noii perspectivi financiare plurianuare. În plus, rapoartele anuale ale Comisiei vor acorda o atenție deosebită monitorizării și um, analizării uh, uh progreselor efectuate cum spuneam, pentru că acum există o serie întreagă de indicatori de performanță. Și acolo unde va fi nevoie de ajustări, acestea vor fi propuse. Întotdeauna rapoartele curții speciale de conturi, mai ales rapoartele speciale, sunt un instrument de foarte mare ajutor pentru noi, pentru legislatori și pentru executiv. Pentru că astfel putem să ne dăm seama că bugetul european este cheltuit potrivit principiilor gestionării sănătoase în acord cu legislația care va intra în vigoare, noile instrumente vor fi folosite uh, în mod progresiv și își vor arăta potențialul. Descărcarea pentru anul bugetar 2012 este așadar o foarte bună oportunitate pentru a promova punerea în aplicare eficientă și uh, în timp util a noului cadru. Vom continua să rămânem în legătură cu raportorul și cu membrii uh, Comisiei de Control Bugetar pentru a avea uh, o adoptare adecvată pentru noua perioadă de programare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, stimate domnule comisar. Și acum dau cuvântul domnului raportor, domnul Piper. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnei Caliulait, din partea curții și domnului comisar pentru prezentare. Avem o serie de elemente de bază care sunt uh, importante pentru evaluarea noastră. Sigur, raportul curții de audit, al uh, curții de conturi, um, raportul colegului Gaier pentru privire la protejarea bugetului UE, o bază foarte importantă, și acum iată o nouă bază și anume comunicarea Comisiei cu privire la corecturile financiare. Și dori să mulțumesc pentru faptul că ați uh, ținut cont de această inițiativă a tuturor raportorilor din umbră și iată ne-ați dat o foarte bună bază de discuție. M-aș concentra pe câteva puncte, puține, pentru a analiza cele trei documente. Pe de o parte, discuția cu privire la rata erorilor, pe care o purtăm de fiecare dată. Aici aș face o singură observație. Domnul comisar spunea că ar trebui redusă înapoi la 3,2%. Nu pot înțelege în niciun fel așa ceva. Mai ales că majoritatea acestei sume nu se întoarce în bugetul european, ci este reutilizată de către statele membre. Și a doua argumentare numai 1% din măsuri sunt uh, rezultate nete. Așadar, aceste lucruri nu par adevărate și mai există un al treilea element. Corecturile financiare nu se referă la anul financiar, cum și spunea doamna uh, colega de la Curtea de Conturi. Așadar, dacă am lua 2012 și aveți corecturi financiare din 2000 până în 2006, ați avea în anumiți ani rate de erori pozitive. Și dar această argumentare nu se potrivește. Ne abținem însă din discuție, dar iată, este al treilea an în uh, consecutiv cu o creștere a acestei erori, ceea ce reprezintă o evoluție negativă. Și acum, concret, în ceea ce privește aceste corecturi nete, elemente noi, da, unele domenii noi, unele domenii uh, tratate într-un mod inovator, sigur, e și necesar, pentru că Comisia știe că președinția și, de fapt, domnul Barroso s-a angajat personal să dea o declarație pozitivă de încredere, ceea ce însă n-a funcționat. De unde și eforturile acestea ale Comisiei? E bine așadar că acest instrument al corectorilor financiare nete bazează pe o regulă clară, aplicabilă. Însă această regulă ușor de înțeles nu este ceea ce am cerut noi când am cerut un automatism. Ne lipsesc încă multe elemente. La politica agrară lucrurile rămân neschimbate. Uh, ne-ar fi interesat un calendar uh, avantajos. Dumneavoastră spuneți că ați vrea să reduceți totul la 2 ani, dar uh, pe de altă parte în comisie aveți o, o comunicare internă cu o procedură care să dureze 645 de zile. Deci nu se potrivește uh, nici de cum cu ceea ce vă propuneți. Nu credem că se vor grăbi procedurile, ci din contră ne temem că lucrurile vor rămâne neschimbate în domeniul politicii agricole. Apoi, la domeniul coeziunii, într-adevăr aici apar cele mai mari modificări acum, fără mai sublinea încă o dată aspectele pozitive, dar ce nu ne place este faptul că dacă statele membre descoperă erori până pe 15 februarie, până când trebuie trimisă toată documentația, atunci pot înlocui fără vreo limită aceste proiecte. Deci un stat membru ar trebui să aibă doar suficiente proiecte și iată, nu se dă nici o limită, ceea ce va duce la un blocaj de, de ani de zile al uh, fondurilor de la buget și la o irosire a acestor fonduri. Noi considerăm că trebuie să existe o limită și pentru această înlocuire a proiectelor. Un alt element pe care nu-l putem înțelege sunt uh, verificările directe. Ce face Comisia înainte de 15 februarie? Ce verificări directe desfășoară în statele membre? Nu vedem acest lucru nici în numărul proiectelor, nici în uh, intensitatea controlelor. Ce înțelegem noi e ce faceți după 15 februarie, odată ce primiți documentația. Și atunci, uh, această abordare de pe risc, bazată pe risc pe care o faceți, este foarte bună. Asta ne și închipuiam noi. Dar întrebarea rămâne. Sau constatarea. Avem 50 până la 60% statele membre care ar fi trebuit să descopere erorile, spune curtea. Dar comisia se bazează în măsură de 100% pe ce îi transmit autoritățile naționale de control. Și apoi vine procedura care până la urmă duce la o corectură netă financiară. Întrebarea de bază pentru mine este de ce nu există un control primar direct statistic la statele membre fără a mai uh, aștepta poziția autorităților naționale de control. Deci mergeți direct la utilizatorul final să vă concentrați pe acele oi negre ale fondurilor structurale și politice agricole. Și asta cu un sistem automatizat, cu cât mai multe erori a avut o țară, cu atât mai direct desfășoară comisia Uh, situația fără a mai implica autoritățile naționale. Asta ne dorim de la dumneavoastră, asta am tot așteptat și cred că, deși există, iată, o serie de propuneri bune, în continuare e mai degrabă o o decizie a Comisiei de a utiliza sau nu acest instrument. Și încă un aspect. Dacă descoperiți o problemă după 15 februarie, nu-mi dau seama cum se desfășoară procedura dumneavoastră. Cred că eu, din, prin întâmplare, nu am înțeles cum funcționează și am dori uh, să fie mai transparent. Dar apoi, că numai atunci când descoperiți erori grave, subliniez acest grave, numai atunci sunteți obligați să faceți o corectură financiară. Nici asta nu înțeleg. Ce înseamnă o eroare gravă sau un lip, o lipsă gravă? Ar trebui să existe măcar un plafon al unei anumite sume care ar trebui definit undeva. Și un alt element prin care statele membre pot scăpa, ele pot Da, declarații suplimentare după 15 februarie. până când comisia începe investigații proprii. Adică și aici mai sunt scăpări. Asta ați descris foarte bine procedura. În rest, însă, în tot ceea ce ar trebui să controleze statele membre direct, și în ceea ce urmează, sunt atâtea portițe de scăpare pentru statele membre încât dacă tragem linie, mă tem că acest instrument al corecturilor financiare găsește 1-2% dintre cazuri dacă ne bazăm pe această procedură pe care ați prezentat-o. Deci acest, această abordare care se bazează pe rapoartele de verificare din statele membre e bun, dar noi ne dorim un control direct, dorim să mergem la statele membre, mai ales la cele care au tot dat dovadă de erori și apoi se poate crea un automatism cu privire la corecturi. Din păcate, e un subiect uh, foarte complicat și colegul Deutsch mi-a dat de înțeles că vorbesc prea mult. Am terminat. Acum uh, mulțumesc pentru cooperare și sper că și în ceea ce privește actul delegat pe care îl așteptăm cu toții, să mai găsim acolo și o corectură, dacă se poate. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua tuturor, dragi colegi, dragi oaspeți. Mulțumim domnului raportor Piper. Și acum, dacă sunt întrebări, începem cu doamna Kressler. Mulțumesc. Dacă doreați, putem da cuvântul domnului comisar pentru a răspunde domnului Piper sau la sfârșit va avea multe întrebări la care să răspundă. Eu m-aș referi la o parte, nu atât la descărcare, cât la situația Olaf. În 2012 am învățat mult. Am văzut ce se întâmplă când se încalcă regulile și am văzut cum comisia e indiferentă față de aceste încălcări și mi s-a părut semnificativ. De aceea întrebarea mea e cali... când se face o analiză juridică a ascultării telefonelor. Noi am tot pus această întrebare, dar ce am primit ca răspuns nu se poate numi răspuns. La fel, la, cât privește legalitatea activităților împotriva cetățenilor europeni. În curtea în Malta se spune că Olaf a împiedicat un uh, cetățean să părăsească sala, un martor. Au mai existat apoi probleme cu ombudsmanul. Ce vreau să zic? Dacă tot nu faceți nimic, ar trebui să permiteți altora să facă ceva. Dar acum când mă uit, cât a durat până judecătorul național din Belgia a primit un răspuns la întrebarea sa, și anume trei func- de a discuta cu trei funcționari Olaf, mă întreb câtă dorință există să se soluționeze cazul. Aș putea să întreb de ce a durat atât de mult până s-a răspuns la acea cerere. Sunt sigură că noul Parlament are elementele necesare și se va găsi în poziția de a uh, iniția o comisie de anchetă și sunt sigură că vom vedea adevărul până la urmă. Și mai sunt sigură că, deși instanțele sunt împiedicate să-și facă treaba, vor izbândi până la urmă. Dar vreau să vă întreb, domnule comisar, de ce închideți ochii? Și asta și la problemele interne ale Olaf. Am avut o revizuire a funcționalilor și uh, faptul că 28% dintre angajații Olaf și-au dat uh, demisia mi s-a părut dramatic, dar pe de altă parte 63% dintre angajați au primit o nouă activitate, iar 57 dintre manageri declară că angajații nu le sunt calificați pentru activitățile lor, păi, trebuie să sune toate alarmele în ceea ce privește eficiența lor. Eu aș vrea să văd un nou raport din partea curții pentru a vedea uh, detaliile acestor schimbări. Pe mine ce mă miră cel mai tare este cât de relaxată este comisia în tratarea acestei probleme. Și apoi se vorbește de un guidance note. Sper să primim acea notă cu privire la de misii. Cum spuneam, mă miră și nu vine să cred cât de calm sunteți, câtă liniște e în uh, comentarea acestor cazuri. Urmează domnul Ian Skyer. Mulțumesc, domnule președinte. Dorem să vin în ajutorul uh, domnului raportor sunt de acord cu cele spuse de dânsul, cu o excepție. Și ne-ar ajuta, într-adevăr, să progresăm la cele spuse de domnul Piper. E vorba de transparență, de claritate, de cauzele erorilor. Un punct unde am o altă poziție, și anume la corecturile nete. Cu toții avem această problemă, și anume că prima linie, cei care trebuie să apere legalitatea acestor decizii sunt statele membre și curtea a tot spus acest lucru. S-a tot subliniat că fără cooperarea statelor membre nu vom progresa la reducerea ratei erorilor. Și cred că acele reduceri nete ar putea fi o încurajare, pentru că noi trebuie să conlucrăm cu statele membre și să avem o strategie de a le atrage pe de-o parte sau de a le putea pedepsi în cealaltă parte. Adică e bun asta cu corecturile, să le spunem, puteți păstra acele fonduri dacă dumneavoastră găsiți greșeala, eroarea. Pentru că dorim ca acele fonduri să fie folosite și să se atingă obiective politice. Și deci, statul membru e interesat să genereze mai multe proiecte finanțabile și nu prea puține. Dar dacă erorile sunt găsite de curte, de comisie, atunci trebuie să le putem pedepsi cumva, adică să spunem, n-ați fost în stare să găsiți acele fonduri, atunci le retragem. Să găsiți erorile, scuze, de deci retragem fondurile. Și atunci ar trebui pus degetul pe rană și ar trebui văzut dacă banii nu s-ar întoarce la sfârșit la statele membre, și ar rămâne în fondul Uniunii Europene, de ce nu? Dar cred că găsim idei bune cu ceea ce am putea face cu acele fonduri. Această relație între, pe de o parte, posibilitatea de a transfera banii e o încurajare pentru statele membre pentru a-și îmbunătăți uh, verificările proprii. E ca la șah. Uh, dacă nu găsiți voi erorile și le găsim noi, nu primiți banii respectivi. Și apoi o altă încurajare constructivă ar fi acolo unde comisia e convinsă că um, controlele funcționează, acolo putem renunța la um, frecvența controlelor pentru că avem încredere în dumneavoastră. Avem încredere acolo unde avem senzația că putem avea încredere pentru că verificările au dovedit că statul membru lucrează în mod corespunzător, acolo putem reduce frecvența controlelor. Iar în corespondență sporim controlele acolo unde vedem că, iată, întotdeauna au fost erori mari sau se repetă problemele. Am putea studia această problemă și de la un caz la altul, de la un stat membru la altul. Cred că am putea uh, progresa într-un mod uh, constructiv. Am o întrebare pentru domnul comisar. O întrebare care vine ca urmare a răspunsurilor sale. La 53 c, ne-ați spus că în principiu de, există în momentul de față șase țări care nu au rezerve în ceea ce privește mijloacele proprii bazate pe TVA. Mi-aș putea spune care sunt acele șase țări? Ne puteți trimite acest răspuns și în scris. Aici nouă ne place să numim, să spunem pe nume uh, cine se poartă corect, cine tratează cum se cuvine fondurile Uniunii Europene deci uh, putem da și exemple pozitive aici. Și întrebarea este ce concluzii se pot trage de aici cu privire la aceste mijloace proprii bazate pe TVA în alte state membre. Ar fi oare posibil să învățăm ceva din comportamentul acestor șase state membre și astfel să ne apropiem și de celelalte state membre? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gaier, domnul Mian Muller. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș avea o întrebare pentru Curtea de Conturi, dar și Comisia poate comenta. Există o rată de eroare mai mare de data aceasta din cauza faptului că există sisteme diferite de calculare a ratei de eroare. Înțeleg, e justificat, dar după atâția ani ar trebui să existe o abordare consecventă și coerentă. Ce ne putem aștepta pentru următorii ani? Vor fi aceleași metode sau uh, există și un alt mod de a calcula? A doua mea întrebare se referă la corecțiile financiare. La mai multe audieri pe care le-am avut până acum s-a spus că rata de eroare a fost mai mare, dar uh, Vreau să întreb dacă curtea ar fi luat în calcul corecțiile financiare impuse de comisie în cursul anului financiar, atunci cumva rata de eroare ar fi mult mai mică, mie mi s-ar părea logic, la prima vedere, ca dacă se descoperă o eroare financiară și este corectată, atunci ea să fie luată în calcul. Din câte am înțeles eu, curtea are o altă părere, mai ales uh, din cauza regulilor internaționale. Aș ruga curtea să comenteze și de asemenea comisia. În cele din urmă, sunt recunoscător comisiei pentru eforturile sale, care uh, realizează că declarațiile statelor membre sunt un mod de a coopera cu autoritățile europene. E vorba de ameliorare a gestionării partajate a fondurilor Uniunii Europene și uh, totul depinde de uh, managementul acesta și de declarațiile referitoare la regulamentul financiar. Când crede Comisia că va exista un, va exista un model pentru declarația financiară? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Andreasen, vă rog. Yes doamnă oh, eh, there is a lot of argument about how the error rate is calculated. Andreasen, sunt multe argumente cu privire la modul de calcul al ratei de eroare și al corecțiilor financiare. Din ce ați explicat dumneavoastră, mi se pare că aceste corecții financiare au devenit un fel de soluție magică la problemele de cheltuire a fondurilor de către Uniunea Europeană. Aș dori, în primul rând, o clarificare de la dumneavoastră și de la Curtea de Conturi. Pentru că mi se pare că ați spus că pe 2012 corecțiile financiare nu au fost deduse din rata anuală calculată. Și doamna Caliulaid a spus că corecțiile financiare pentru 2012 au fost deduse, deci aș dori să-mi explicați acest subiect. A doua mea întrebare. Dacă există această schimbare, această înlocuire a cererilor de plată. Este oare acesta un mod corect de a cheltui banii contribuabililor? Ați putea să dați ochii cu contribuabilii și să le spuneți că atunci când ați aflat că există o eroare ați cerut uh, statului membru respectiv să vină cu alte declarații de cheltuieli ca să nu trebuiască să returneze fondurile? O altă chestiune este aceea că fondurile sunt plătite unor agenții diferite, nu sunt întotdeauna plătite guvernului central. Însă, corecțiile financiare nete și corecțiile financiare forfetare sunt solicitate guvernului central. În mult, știți că în multe cazuri, dacă nu cumva chiar în toate cazurile, dacă acești bani nu sunt colectați de la beneficiarii finali, atunci uh, contribuabilul practic plătește de două ori. În termen general, eu consider că aici este vorba de o abordare nepreventivă la proasta alocare sau la abuzul de, fondurile euro de fonduri europene. Și aș vrea să vă întreb ce măsuri puteți propune ca măsuri preventive ca să nu fie posibile astfel de abuzuri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Andreasen. Doamna Ortiz, vă rog. Muchas gracias, señor presidente, señor comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Stimate, stimați reprezentanții Curții de Conturi, aș vrea și eu să vă pun o întrebare pentru că ceva nu am înțeles bine. Am crezut că am înțeles din scrisoarea domnului Piper către domnul Barroso că va avea loc o modificare a procedurii în ceea ce privește uh, corecțiile financiare nete. Ați putea să-mi spuneți dacă e corect sau nu, dacă am înțeles bine? Și dacă da, atunci când vor avea loc aceste modificări și, după părerea dumneavoastră, care va fi procedura de aplicare a modificărilor? Mulțumesc! Domnul Balcitis, vă rog. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. O scurtă observație aș avea. De mai mulți ani încoace discutăm despre introducerea de noi sisteme și constatăm că cu toate acestea există deficiențe astăzi. Nu credeți că ar fi util să fim de acord că principala baza activității noastre ar trebui să fie rata de eroare? Și după aceea, cred că ar trebui să ne concentrăm și asupra nivelului de ă, fonduri recuperate de statele membre de la bugetul european și invers. În acest fel vom avea un sistem dublu de control, atât din partea Comisiei, cât și la nivel politic, cu privire la uh, folosirea banilor europeni în statele membre și absorpția lor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum nu mai dorește niciun coleg să ia cuvântul. Mă uit și la ceas, să știți că încă avem timp Sigur că trebuie să respectăm programarea pentru că avem o ordine de zi foarte plină și deci v-aș sugera să începeți dumneavoastră, domnule comisar Șemeta, să răspundeți la întrebări, după care voi da din nou cuvântul Curții de Conturi. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc, spune domnul comisar. Unele întrebări au fost de aceeași natură, deci am să încerc să le grupez. În primul rând, aș dori să uh, tratez subiectul corecțiilor și al uh, recuperărilor, menționat de raportor, de domnul Piper și de asemenea de doamna Andreasen. Aici aș dori să fie foarte clar ce spun. Noi nu cerem uh, curții corecții nete față de rata erorii identificată într-un an specific. Noi considerăm că este foarte important să ținem cont de faptul că în cadrul comisiei controlele uh, sunt de natură multianuală, așadar nu sunt orientate către un an anume, ci există un lanț de controle care încep de la măsuri preventive, cum ar fi întreruperea sau suspendarea plăților atunci când statele membre nu introduc uh, datele sistematic în mod corect, de asemenea, corecția financiară și recuperarea este ultima acțiune din lanțul de control. Și deci, acest lucru explică de ce credem noi că este necesar să se țină cont de caracterul multianual al controalelor noastre. Când uh, domnul Piper a luat cuvântul, a spus că majoritatea corecțiilor financiare și a recuperărilor din 2012 se leagă de anii 2000-2006. Da, așa este. Foarte multe din aceste corecții s-au făcut în bugetul, în cadrul bugetului pe anii 2000-2006, ceea ce nu înseamnă decât că sistemul funcționează și e foarte probabil ca erorile făcute în 2012 să fie corectate în viitor. Dată fiind natura multianuală a controalelor. Astfel, constatăm că este necesar să se țină cont de această caracteristică a controalelor. Și trebuie să vă mai spun că curtea a trecut și ea la o metodologie multianuală. Nu prin, prin nu printr-o auditare a plăților în avans, ci prin auditarea verificării acestor plăți, ceea ce se face, dat fiind caracterul multianual al muncii noastre. Pentru că, în mod normal, plătim banii într-un an, apoi uh, aprobăm plata, epurăm conturile în anul următor. Este valabil și pentru politicile externe. Pentru acestea, s-au verificat conturile în ultima fază a plăților. Ce vă rugăm noi este să țineți cont de acest lucru. În uh, legătură cu ce spunea doamna Andreasen, într-adevăr, uh, curtea trebuie să țină cont de verificarea conturilor, însă nu trebuie să uităm că Curtea ține cont de corecțiile financiare făcute într-un anume an de audit, care au fost corectate la nivelul beneficiarilor finali. Așadar, Comisia a implementat corecții și apoi beneficiarul final a și transpus în practică acele corecții de plată. Așadar, aceste corecții sunt luate în calcul, însă nu sunt, de, nu sunt foarte numeroase și e foarte important să subliniem faptul că Comisia nu are acces și nu are nici dreptul de a colecta banii de la beneficiarul final. De fapt, statele membre trebuie să facă acest lucru iar rolul nostru este să protejăm bugetul Uniunii Europene. Așadar, dacă noi facem corecțiile și protejăm bugetul UE, la rândul lor, statele membre trebuie și ele să facă corecții și să recupereze banii de la beneficiarii finali. Atunci însă, statele membre își protejează propriul buget. Dar dacă statul membru ia decizia că obiectivele proiectului respectiv au fost respectate, au fost atinse și că nu e necesar să se recupereze bani de la beneficiarul final, atunci este decizia statului membru, este decizia politicienilor din statul membru respectiv să lase acei bani beneficiarilor și să uh, îi financeze din bugetul național. Așa funcționează sistemul și de aceea considerăm că rolul comisiei este de a proteja bugetul Uniunii Europene. Și noi acționăm în mod foarte intensiv, ceea ce se poate constata și din uh, creșterea nivelului de corecții financiare și de recuperări de fonduri la nivelul Comisiei. Sigur că se mai pune și problema că atunci când facem corecții, statele membre corectează proiectele greșite cu proiecte noi. Nici atunci nu ne convine abordarea neapărat, însă aceasta este prevăzută în legislația existentă, care a fost adoptată de acest Parlament și de către Consiliu. Iar noi, ca gardian al tratatelor, trebuie să respectăm regulile existente, care au fost uh, adoptate de colegiuitorii noștri. Iată, deci, o scurtă prezentare legată de sistemul de corecții și recuperări. Mai departe, aș dori să vorbesc despre corecțiile financiare nete. În primul rând, doresc să mulțumesc domnului Piper pentru comentariile detaliate referitoare la comunicarea noastră și la ideile privind introducerea acestor corecții financiare în sistemul politicii de coeziune. Aici, dintr-o perspectivă politică, aș dori să subliniez că noi, la Comisie, dorim să folosim acest instrument în cea mai mare măsură posibilă, conform legislației. Iar aici, colegiuitorii au definit într-un mod destul de strict sistemul de corecții financiare nete și definirea deficiențelor grave este chiar prevăzută în legislație. Sigur că noi dorim cât mai multe clarificări pentru aceste definiții, însă nu putem să mergem uh, mai departe de definițiile prevăzute în legislație. Așadar, la ora actuală, suntem în faza de consultare interservicii în legătură cu actele delegate și sigur că dumneavoastră ca Parlament veți avea și posibilitatea de a vă exprima opiniile. Însă sunt întru totul de acord cu, cu ideea dumneavoastră că ar fi bine ca acest proces să fie cât mai mult automat în măsura posibilului, însă trebuie să respectăm regulile existente și actele legislative adoptate. De exemplu, în legislație se spune clar că dacă auditările s-au făcut în timpul exercițiului financiar de către comisie, nu putem impune corecții financiare nete. Putem să impunem astfel de corecții dacă după audit toate, au fost depuse toate documentele de către statul membru până în 15 februarie al exercițiului financiar următor. Atunci noi realizăm un audit și identificăm greșelile statelor membre, fie greșeli de sistem, fie erori apărute pur și simplu. Numai atunci putem impune corecții financiare nete. Asta este legislația. Și încă o dată vreau să vă spun că și eu și ceilalți colegi cu responsabilități în domeniu suntem gata să definim prin acte delegate corecțiile financiare nete pe marginea legislației. Dar vă rog să înțelegeți că nu putem să depășim prevederile legislative, nu putem să încălcăm legislația prin actele delegate. Iată ce doream să vă uh, spun, să subliniez. Și după cum am mai spus, noi lucrăm la un act delegat care chiar acum este în faza consultării interservicii și ne așteptăm ca el să fie adoptat în februarie deci chiar uh, luna viitoare. Apoi, în ceea ce privește Olaful și întrebarea doamnei Gresle, înainte de toate trebuie să vă spun foarte clar ce am explicat și în răspunsul nostru scris. Olaf nu a înregistrat niciodată conversații ale unor persoane private, cu o singură ex și cu o singură excepție, Olaf a oferit asistență persoanelor care au fost înregistrate, însă conform juriștilor noștri, această activitate era prevăzută în legislație și era posibilă conform legislației OLAF, ceea ce se spune și în răspunsul meu scris la întrebarea dumneavoastră. Aș dori să mă refer uh, acum și la elementele ceva mai politice ale chestiunii, Doamna Gresle, cred că știți că anul trecut am adoptat o comunicare și o propunere în același timp. Deci am adoptat o comunicare prin care propuneam idei suplimentare despre garanțiile procedurale pentru persoanele vizate. La ora actuală lucrăm la analiza de impact a opțiunilor posibile de a introduce controle ale procedurii sau controle quasi, quasi judiciare. A trece la o adoptare quasi judiciară a actelor privind membrii instituției. Această activitate este în desfășurare și cred că Dată fiind propunerea pe care intenționăm să o redactăm în martie, putem să purtăm discuții ulterioare despre cum putem garanta mai bine protecția garanțiilor procedurale pentru persoanele implicate și pentru orice persoane vizate de investigație. În ceea ce privește situația personalului și revizuirea situației personalului. Înainte de toate, mi se pare foarte bine că Olaful a produs acest document și că a și primit feedback de la personalul său în legătură cu uh, chestiunile de gestionare a resurselor umane. Această Revizuirea personalului va fi utilizată pentru pregătirea strategiei de resurse umane la OLAF și am discutat uh, în mod foarte detaliat răspunsurile specifice la întrebările adresate și cred că, de fapt, aceste informații erau rezervate pentru pregătirea unei strategii cuprinzătoare pentru domeniul resurselor umane. Acum Olaf s-a angajat într-un dialog cu toți membrii personalului, sunt mai multe niveluri de dialog și pe baza acestora și pe baza discuțiilor, această nouă strategie pentru resursele umane va fi pregătită și, cred eu, va fi și implementată ulterior. Mai departe, în legătură cu întrebarea domnului Gaier privind resursele proprii, a... Nu mi-amintesc numele exacte, nu mi-amintesc exact despre ce state membre era vorba, deci am să prezint în scris uh, informații suplimentare despre statele membre vizate de uh, rezerva noastră. Cred că atunci când am dat răspunsul despre corecțiile financiare, am răspuns indirect și la întrebarea lui Ian Mulder privind uh, prelucrarea ratelor de eroare și privind munca noastră cu privire la declarațiile de management, declarațiile de gestiune, iar modelul uh, acesta este pregătit acum în uh, Faza este în faza consultării interservicii, deci în cel mult două săptămâni va fi gata și atunci uh, vom prezenta acest model și grupului de lucru care lucrează la declarațiile naționale. Cred că astfel am uh, acoperit toate întrebările, inclusiv uh, întrebările domnului Balcitis și a, ale doamnei a, celelalte. Deci, dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ați spus foarte clar că Comisia acționează în baza unui temei juridic în domeniul corecțiilor financiare, însă aș dori să menționez că pentru Comisia Cont E foarte important să existe o modificare de comportament a beneficiarilor. Dacă statele membre plătesc pentru beneficiarii care abuzează de fondurile Uniunii Europene, înseamnă că nu avem aceste schimbări de comportament dorite de noi. Deci, Comisia de Control Bugetar, în această calitate, insistă să fie sancționați toți cei care au abuzat de fondurile europene. Voiam doar să fie clar acest lucru și sigur că va trebui să acționați în baza în baza juridică, sigur, dar noi vă încurajăm să promovați astfel de sancțiuni dacă discutați cu statele membre. Foarte bine, nu vreau să deschid o a doua rundă de discuții, dar dacă mai aveți totuși întrebări, vreau să vă amintesc că avem un calendar și aș dori acum să dau cuvântul Curții de Conturi sau, doamna Gresle, doriți să reacționați? Poate că e mai bine așa. Doamna Gresle. Îmi pare rău, dar eu am pus trei întrebări și am primit răspuns la doar două. Sau, mă rog, mi s-a dat ceva ca un răspuns. Întrebarea a treia era de ce a durat atât de mult până când judecătorul belgean Van Espen i-a putut invita pe cei trei funcționari Olaf la audieri. A durat foarte mult, a durat aproape un an de ce a durat atât de mult până când s-a soluționat această problemă? Și președintele acestei instituții a avut nevoie de șase luni pentru a transmite mai departe invitația acestui judecător către trei uh, parlamentari, printre care și eu. iată, un judecător belgean încearcă să descopere ceva, să afle ceva și există această anamneză uh, completă a instituțiilor europene cu astfel de întârziere. Acesta ar fi primul lucru la care aș dori răspuns și în al doilea rând mă bucur că ați făcut acel studiu al funcționarilor. Există două. Al doilea din care am citat eu a fost făcut abia după ce a apărut primul. Eu aș vrea să ne puneți la dispoziție acel făcut de resursele umane, nu cel făcut de Olaf. Mulțumesc! Mulțumesc. A- anamneză sau amnezie? Amnezie, cer scuze, spune doamna Gresle. Domnul comisar, vă rog. Ca să răspund la această întrebare foarte concretă, nu a durat un an, ci șase luni de zile ca să oferim un răspuns la această întrebare. Și a fost o greșeală regretabilă administrativă în momentul în care au fost procesate documentele la Olaf. Și eu știu că cei de la Olaf cooperează cu toate autoritățile judiciare din care se ocupă de cazul Dalic și deocamdată nu am primit alte plângeri sau uh, rapeluri din partea autorităților judiciare. Deci, pentru această situație de vină a fost uh, administrația, cum spuneam, s-a făcut o greșeală în momentul procesării documentelor. Cunoaștea cu Parlamentul o cunoașteți. Sunt întâmplările care au loc câteodată. Și acum dau din nou cuvântul curții. Vă rog. Thank you, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați ocazia să răspund. Mai întâi, domnului Melder, n-am schimbat metoda de calculare a marjei de eroare, ci pur și simplu am avut uh, un eșantion mai mare de cheltuieli bugetare. Și acum avem o abordare armonizată pentru plățile directe și pentru celelalte plăți. Și dacă nu am fi avut uh, parte de o bună cooperare din partea Comisiei și de o prezentare uh, foarte clară a conturilor, nu ne-am fi putut să ne armonizăm metoda de uh, audit. Domnule Melder, doamna Andreas și domnul Piper erau cu toții puțin derutați de această chestiune a cererilor de cheltuieli uh, care au fost solicitate din partea statelor membre în urma aplicării corecțiilor financiare, dar uh, noi că nu am înțeles foarte bine care a fost metoda de calcul a comisiei. Noi am ținut cont de corecțiile financiare aduse tranzacției din 2012 și 2013, dar nu știu cum s-a ajuns la 2%. Deci, uh, vedeți că dacă am face 4,8 minus 3,9, s-aș ajunge la 0,6, ori noi în text se scrie 0,1, de aceea nici noi nu înțelegem foarte bine cum a făcut comisia aceste calcule. Dacă s-ar fi uh, micșorat marja de eroare, uh, a fost întrebarea domnului Mulder dacă a fi ținut cont de corecțiile financiare. Răspunsul este că poate că da. Teoretic, atunci când statul membru consideră că a făcut o greșeală cu declarația de costuri, are dreptul să-și declare declarația. Și dacă această declarație a fost retrasă, atunci curtea nu o să spună că trebuie să înlocuiți cheltuiala față de acest proiect. Prin definiție și această cheltuială este dedusă din rata de eroare, pentru că noi nu ne uităm la cererile de plată care nu s-au soldat cu o plată. Totuși, cererea de plată figurează în conturi. Statul membru va trebui doar să prezinte o nouă cerere de plată atâta timp cât au mai rămas fonduri disponibile. Și în acest uh, privință putem să spunem că la curte nu s-a ținut cont de corecțiile financiare. Ce spun tratatele? Că banii trebuie cheltuiți în mod legal și în mod uh, reglementar. Aceste corecții financiare au propriile lor consecințe pe plan practic. Așa cum am spus deja, în 2013 nu au existat decât corecții forfetare. Cât timp bugetul european este protejat, atunci nu cred că am fi ajuns la această uh, schimbare de atitudine. Pe de altă parte, eu salut analiza domnului comisar Șemeta, în sensul că în actuala perioadă de programare, instrumentul cel mai puternic a fost întreruperea, asistarea plăților pentru a determina statele membre să cheltuie bine banii. A fost un instrument foarte util, cum spuneam, din cutia de uh, instrumente aceste perioade de programare, dar și are și propriile sale limite. Promit că pentru următoarea perioadă de programare voi ține cont de cele spuse de domnul Mulder. Având în vedere că există acest termen de 15 februarie pentru statele membre, până când statele membre pot să, să identifice erorile și să le corecteze, atunci curtea mai are de așteptat, dar curtea își face auditul în anul N. Deci până pe 15 februarie curtea și-a terminat uh, partea principală a auditului pentru anul N deci, practic, toate erorile ajung în acea cutie unde statele membre pot să le corecteze prin intermediul controlului direct. Asta nu înseamnă că nu dorim ca munca noastră să fie folosită pentru a se corecta greșelile. Problema este diferită. În N plus 1, anul N plus 1, curtea nu va mai face ace- un control de aceeași învergură ca și în anul N. Și Așa se explică faptul că există anumite greșeli care rămân necorectate sau care scapă din vedere. Dar, încă o dată, pentru noi, anul de referință rămâne anul N. Oricum, Curtea și Comisia discută despre viitoarele evoluții ale muncii Curții de Conturi și va trebui să ținem cont de acest aspect. Vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen Dank. Äh, mulțumesc. Și în final dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc colegilor pentru această dezbatere interesantă și mulțimea de observații interesante. Două aspecte în încheiere. Pe noi ne deranjează în continuare și la procedura de corecturi nete. Sunt multele portițe de scăpare care există în continuare pentru statele membre. De exemplu, cum definim încălcări grave. Ce înseamnă grav? E un termen care e foarte elastic. Cred că acolo comisia trebuie să ceară o, sau noi cerem o definiție clară. Apoi ne mai deranjează în sările de după 15 februarie, atunci când statele membre pot veni cu elemente suplimentare. Și acolo rămân multe posibilități deschise și și aici cred că s-ar putea reglementa mai strict. Al treilea punct și ultimul, nu am cerut comisiei să încalce legea, în niciun caz. Nu am cerut să ia banii de la cei care desfășoară proiectele, nu m-ați înțeles. Eu cer un control la acesta fără să cereți voie autorităților naționale de control întâi. Deci un control direct, prin eșantionare, o verificare directă la statele membre și la programe care au dat erori în trecut. Așa am vedea noi lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Domnule comisar. Mulțumim că ați venit alături de noi pentru această discuție. Și vom uh, continua. Ați văzut că unele întrebări au necesitat răspunsuri suplimentare, le așteptăm în scris. Oricum, deocamdată vă mulțumim pentru prezență și pentru discuție.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 dragi colege, dragi colegi, avem o ordine de zi plină astăzi, deci propun să continuăm imediat. Următorul punct pe ordinea de zi din două părți este alături de noi astăzi uh, Catherine Day, secretara generală a Comisiei. Bun venit! Propunem să discutăm pe de o parte întrebările legate de descărcare și apoi într-un al doilea set întrebările legate de OLAF. Pentru partea de descărcare voi da întâi cuvântul curții, domnul Tony Muguruza și vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chairman. Dear Chairman. Mulțumesc, Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei CON, stimate domnule raportor, stimați membri ai Secretariatului Comisiei, bună dimineața, capitolul 9 din uh, raportul Curții de Conturi prezintă auditul cheltuielor administrative de la serviciile Comisiei. Concluziile se aplică la toate instituțiile și organele Uniunii Europene Aici se includ și observații și recomandări care pot fi aplicate anumitor instituții și organe luate pe plan individual. Aici este vorba despre 7% din totalul plăților efectate în 2012, Cheltuiel pentru resurse umane precum uh, salarii și uh, bonusuri, de asemenea cheltuiel pentru clădiri, comunicații în scopul auditului, în 2012, Curtea a introdus trei îmbunătățiri majore în abordarea de audit în colaborare cu instituțiile față de anii trecuți. În 2012, cum spuneam, am avut un eșantion de 151 de tranzacții, pe când în Anul anterior s-au auditat 56 de tranzacții. Astfel am avut o bază mai solidă pentru a ne face o părere eficientă și transparentă. Am încercat să avem o abordare armonizată în ce privește calcularea marjei de eroare. Din 2012, mai multe erori au fost detectate în procedurile de achiziții și acestea reprezintă uh, majoritatea tranzacțiilor unde s-a înregistrat o marjă de eroare. Noi, de asemenea, am auditat cu sistemul de control și supraveghere a instituțiilor. În această privință, noi am analizat în profunzime uh, uh, acest sistem și ne-am ocupat atât de resursele umane cât și de procedurile de achiziții. În 2012 noi am cooperat cu Parlamentul și Consiliul. În 2013 această examinare va ține cont și de procedurile de achiziții pe care le organizează Comisia. Astfel, Curtea va putea să prezinte un raport uh, exhaustiv anul viitor care va completa a raportul anual publicat în anul 2011, unde de asemenea au fost auditate procedurile de achiziții. În ce privește concluziile, acestea sunt asemănătoare cu cele exprimate în anii trecuți. Auditul a avut un rezultat pozitiv și tranzacțiile și cheltuielile administrative auditate de Curtea de Conturi în 2012 au fost, din toate punctele de vedere, materiale legale și transparente. În plus, Curtea a constatat că doar o tranzacție din cele 151 care au fost auditate a prezentat o eroare. Și atunci uh, marja de eroare este de 0% din punct de vedere al curții. De asemenea, curtea a ajuns la concluzia că sistemul de supraveghere și control pentru cheltuielile administrative și instituționale respectă cerințele din regulamentul financiar. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi și ai Comisiei Cont, în ceea ce privește Comisia, noi nu am uh, constatat că există vreo slăbiciune majoră în sistemul de control și supraveghere. Însă, în ce privește gestionarea alocațiilor sociale, aici s-a identificat o lipsă de informații actualizate, mai ales în ce privește dosarele anumite. Uh, anumitor membri ai personalului pentru că situația lor personală sau resursele primite uh, din statele de origine nu erau întotdeauna clar uh, notate. Deci, cum spuneam, în ce privește gestionarea alocațiilor sociale, aici ar trebui luate măsuri pentru ca recomandările curții să fie bine puse în aplicare. Curtea va monitoriza tocmai punerea în aplicare a măsurilor care se vor impune în momentul în care va face raportul pentru anul viitor. Domnule președinte, stimați membri, vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări și vă mulțumesc pentru atenție. Yeah, thank you very much, Mr. Tome Mugubuza. Mulțumim. Mulțumim și dau cuvântul domnului raportor. Oh, nu, doamnei Dei, din partea comisiei, vă rog. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Mă bucură poziția pozitivă a curții cât privește aceste aspecte și vă mulțumesc pentru că m-ați invitat alături de dumneavoastră pentru a discuta aceste rezultate ale raportului anual dă astfel ocazia ca, foarte pe scurt, să mă refer la ce a făcut Comisia în aceste domenii de interes, pe scurt, pentru că sunt sigură că putem reveni asupra punctelor care ne interesează. La articolul 318, raportul de valoare, știu că azi dimineață ați votat asupra raportului din proprie inițiativă și apreciem recunoașterea evoluțiilor pozitive introduse de comisie și, așa cum am spus și mai devreme în această sală, e o activitate în desfășurare, deci încercăm să ne îmbutățim în fiecare an, nu ne oprim în acest exercițiu și menționa însă o serie de elemente pe care lucrăm. În primul rând, și cred că e un aspect foarte important, articolul 318, acesta a fost integrat în planificarea strategică și în ciclul de programare. Ați făcut uh, această cerere și uh, veți vedea că în acest an raportul a venit mult mai devreme, tot ca o cerere din partea Comisiei de Control Bugetar. Pe baza răspunsurilor pe care le vom avea după rapoartele anuale ale directorilor generali din partea Comisiei pe 2013, vom raporta în iunie pe titlurile bugetare. Vom pune accent pe strategia UE 2020 și acest aspect provenind din partea acestei comisii. În ceea ce privește planul financiar multianual, informații cu privire la realizări vor dura, va dura un pic mai mult până vor veni, pentru că durează până când statele membre uh, implementează, dar pe măsură ce sunt implementate în statele membre vom avea și un raport de progres pe care vi-l vom prezenta. Apoi planificarea și raportarea cu privire la performanță s-a întărit îmbunătățit și aceasta vine ca urmare a interesului acestei comisii și a curții de audit. Ne mișcăm cât de repede putem pentru a îmbunătăți raportarea noastră. Corespunzând și uh, liniilor orientative uh, adoptate anul trecut de Consiliu, vom avea în vedere și alte elemente, printre altele informare cu privire la impactul acțiunilor noastre. Ceea ce privește performanța, așadar, salutăm elementele găsite de curte cu privire la planurile de management ale comisiei, salutăm sugestiile curții și în mare suntem de acord cu elementele descoperite de aceștia, Considerăm că raportul lor special este un instrument foarte important în continuarea elaborării acestui uh, sistem în diferite domenii politice și suntem de acord că ar trebui măsurat în continuare rezultatele cheltuielilor din bugetul european, iar în raportul de sinteză pe care Comisia îl dă în fiecare an Parlamentului, răspundem la o serie de inițiative care uh, răspund tocmai la aceste probleme de performanță. Planul financiar multianual se vor, face, se vor stabili obiective în cadrul legislativ care apoi vor fi transpuse în planurile de management și în raportarea cu privire la realizări și acestea se vor găsi în rapoartele anuale de activitate. Uitându-ne acum la rezultatele altor evaluări anterioare și rapoartele curții, prioritatea noastră rămâne aceste propuneri pentru noile programe de cheltuieli în noul cadru financiar 2014-2020 era deci de a ne asigura că sunt mai simple și mai ușor de gestionat. Și aceasta pentru că doream să ne concentrăm pe valoarea adăugată a cheltuielilor din bugetul uh, european și să punem accentul pe eficacitate și pe impactul acestor cheltuieli asupra economiei și uh, societății în general Dorim un cadru mai puternic și am dorit să putem uh, monitoriza mai bine performanța și așa cum știți, desigur, prin procesul de codecizie am uh, făcut o serie de cereri la Consiliu și Parlament pentru a păstra aceste elemente atunci când se adoptă o propunere. Parțial am avut succes, parțial nu, însă considerăm că avem o serie de elemente noi care ne vor ajuta să realizăm aceste provocări pe viitor. Acum că m-am referit la acest raport și la planurile de management, am mai întărit și alte elemente. Există îmbunătățiri legate de performanță, de exemplu, planurile de management și raportul de activitate anuală sunt mai aliniate acum, ceea ce va permite o comparare mai uh, ușoară. De exemplu, avem niște formulare standard care sunt uh, obligatorii acum în rapoartele de activitate. De asemenea, organizăm revizuiri interne pentru a îmbunătăți aceste planuri și rapoartele acestea vor avea pe viitor o structură pe mai multe niveluri, deci se va putea citi în funcție de nivelul de detaliu dorit. Avem și alți indicatori care ne interesează, vor putea fi citite rezumate pe scurt în funcție de interes. În ceea ce privește rapoartele de activitate, am spus că performanța va apărea acolo ca element uh, obișnuit și această discuție, deși am mai purtat-o, a spus-o și curtea, va mai dura până vom uh, implementa uh, toate aceste elemente. Planul uh, juridic implementat uh, are nevoie și de legislație suplimentară, apoi mai avem instrumente statistice pentru a culege toate aceste date și apoi abia vom avea uh, valori comparabile cât privește valoarea adăugată a acestor cheltuieli. În încheiere aș mai face două observații, dacă îmi permiteți, cu privire la agenda simplificării. Am spus-o în contextul cadrului financiar multianual, pentru că, așa cum știți, Comisia a făcut o comunicare pe agenda de simplificare și am acordat atenție simplificării nu doar la nivelul legislației europene, ci ca o responsabilitate comună a statelor membre. Cred că cu toții avem o astfel de responsabilitate pentru a uh, clarifica cât mai mult cu putință și a simplifica. Am trecut prin procesul de codecizie, avem um, planșe cu privire la codecizie, la performanță și am văzut că pentru unele programe vor fi luate decizii mai complicate, un proces mai complicat. De asemenea, modalitățile au fost prea detaliate după părerea noastră, nu mai sunt atât de prioritizate obiectivele, ne îngrijorează și procedurile comitet pentru uh, granturi, și sunt câteva dispoziții prea detaliate, prea tehnice, care vor reduce flexibilitatea în gestionarea bugetului și vor duce la mai mare complexitate pe măsură ce progresăm. Însă acum că această procedură a fost încheiată pentru aproape toate elementele MFF, vom putea face o evaluare generală. Deci Comisia va veni cu un al treilea scoreboard care va arăta ce am propus noi, ce a adăugat sau eliminat Parlamentul și Consiliul și în final vom avea comparația de unde am plecat și unde am ajuns. Cred că e un interes uh, istoric, am putea spune acum, dar cred că e relevant în continuarea acestor exerciții. Vom continuăm să căutăm posibilități de simplificare și vom insista pe acestea. Nu voi intra în mai multe detalii, domnule președinte. Aici uh, vom discuta multe elemente. Dacă există interes, sunt gata să revin cu detalii. Mulțumim, doamnei Tei, pentru raport. Și eu, și în calitatea mea de raportor, aș dori să vă mulțumesc. Mulțumim că susțineți uh, abordarea bazată pe performanță. Dorim să o vedem uh, în funcțiune. Și acum putem deschide discuția în uh, comisia noastră. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Piper și apoi doamna Gresle. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă secretar general, mulțumim pentru această introducere. E semnificativ și impresionant ce face sau ce și-a propus Comisia în cât privește managementul intern. Ați spus că în unele domenii s-ar putea să fie mai complicat, să lucrurile să se complice. Vă țin pumnii să reușiți să păstrați o imagine de ansamblu. E vorba în primul rând de finanțe, de cheltuirea, cheltuirea de fonduri, de bani ai contribuabililor și m-aș limita la câteva observații pe scurt. Pe de o parte, acel raport de sinteză al Comisiei din 2012, adoptat în colegiu în iunie. Acest raport menționează sumele totale folosite de directorii generali în activitățile lor, identificate ca fiind de risc. Deci, Comisia <clears throat> stabilește o sumă a riscului total undeva între 2,6 și 3,5 miliarde. Uh, curtea a atras atenția asupra faptului că, iată, Comisia recunoaște că erorile s-ar putea să fie mai mari decât cei 2% propuși. Așadar, e un semnal din partea Comisiei că nu va putea respecta anumite elemente, deși domnul Barozo și-a propus și a făcut această, acest angajament public. Ne îngrijorează faptul că Comisia descoperă că sumele de risc au fost subestimate în unele domenii și menționează dezvoltarea rurală și politica de coeziune și pentru aceste domenii mai, are, mai, rezerv, mai formulează rezerve. O situație tristă, mai ales în procedura de descărcare acum. Greu să dăm o declarație finală. Să vă spun concret, în domeniul uh, dezvoltării rurale, curtea spune că rata erorii e de 7,7%, cea mai mare rată de eroare în întreaga politică europeană și Comisia spune, prin directorul general, spune că va fi imposibil să se influențeze semnificativ această rată a erorii în acest an sau în anul următor. Și uh, eu înțeleg, deci, că Comisia recunoaște că nici măsurile nou impuse uh, nu vor aduce rezultate deocamdată și nu ne putem aștepta la rezultate pozitive în domeniile menționate. De aceea cer un sfat, măcar din unul tehnic, pentru că noi trebuie să amânăm procedura de descărcare sau ce ne recomandă Comisia să facem acum că aveți o imagine de ansamblu? Ce ne recomandați la aceste declarații de conformitate și rezervele menționate de comisie. Și pe lângă dezvoltarea rurală, revenind la Direcția Generală Regio, Comisia spune în raportul de sinteză că vor actualiza informațiile statistice cu privire uh, la situația până la sfârșitul anului trecut nu știu dacă colegiul a adoptat o astfel de decizie cu privire la politica de coeziune și ce spune acest uh, raport. Acestea ar fi observațiile mele. Mulțumim domnului Piper. Spune domnul președinte, urmează doamna Cresle. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă secretar general, că ați venit. De fiecare dată mă bucur când putem discuta cu dumneavoastră. Aș reveni la prima întrebare a chestionarului, și anume, de ce ați limitat răspunsul comisarilor la 25 de rânduri? Uh, e o întrebare esențială. Apoi nu s-a răspuns la următoarea întrebare. De ce colegiul nu a discutat această întrebare? Vă aduc aminte că răspunsurile către parlamentari sunt semnate de comisari. Un răspuns spune că grupul interinstituțional, adică un grup uh, intern al comisiei, a venit cu această idee. O întrebare politică, un răspuns politică și noi am dorit să știm concret ce se întâmplă. Nu putem fi de acord cu acest tratament. Iar respectul meu pentru comisar nu a crescut prin faptul că s-au angajat în acest joc. Așadar, ce a spus colegiul s-a discutat în colegiu și aș dori să ne mai explicați odată dacă ne uităm la întrebările parlamentarilor și numărul, e clar că foarte multe din întrebările parlamentarilor se referă la interesele câte unei circumscripții. Uh, dacă cereți comisiei să arate uh, dacă a finanțat un drum de bicicletă de un kilometru de nu știu unde, înțeleg că e complicat să dați răspundul, dar, răspunsul, dar totuși sunt multe întrebări importante și eu le-am am făcut o colecție și comisia nu a răspuns uh, corespunzător. Ce, la ce să ne așteptăm în această răspundere? asumată de comisie. Apoi, mecanismul de cooperare și verificare. E un mecanism important pentru noi, pentru care dumneavoastră vă angajați, verificarea României și Bulgariei, însoțirea celor două țări în reforma în justiție și combaterea corupției. Transparency International stabilește cu indicatorul mondial că Bulgaria atâta timp cât a fost supravegheată de comisie, a căzut de pe 64 pe locul 77, iar România a rămas constant pe locul 69, pe locuri, uh, ultimele locuri din Europa și deci sunt supraveghete, dar nu duce la nimic supravegherea aceasta. Atunci, cum ce părere are Comisia despre acest pro program de cooperare și verificare și ce putem face pentru a se întâmpla în sfârșit lucruri. Um, nu putem fi satisfăcuți de situația celor două state membre. Nu mă interesează cine e la conducere, lucrurile nu s-au schimbat, chiar dacă guvernele s-au schimbat. Și întotdeauna uh, guvernele dau desigur vina unele pe altele. <clears throat> Aș dori un răspuns la această întrebare. Adică suntem, acum vine al 13 la raport și cred că ar fi timpul să primim un răspuns. M-ar mai interesa când vom primi răspunsurile la întrebările la care nu ne-ați răspuns încă. Al patrulea punct, contractele acordate fără licitație. Este o serie de proceduri uh, fără licitație, adică a primit contractul cine a trebuit să-l primească. Sigur, mai știu și eu alte uh, comune și state care ar dori să facă acest lucru, dar nu pot face. Contracte de sume foarte mari, sute de mii sau milioane de euro. De ce nu au fost licitații făcute pentru aceste proiecte? Ne puteți spune ceva în plus? Ar fi foarte bine dacă ne-ați putea da informații suplimentare. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Mulder. Uh, The Commission, in its introduction, a lot Mulțumesc. În introducerea sa, Comisia a acordat multă atenție simplității procedurilor. E un concept la care ține foarte mult și Comisia noastră. Cred că toată lumea este pentru această idee. Și din acest motiv am avut acum câțiva ani la Comisia noastră o inițiativă de a forma un grup uh, în afara birocrației de la Comisie. Era numit uh, grupul Stoiber. Din câte știu, perioada în care acest grup Stoibe are mandat se va încheia anul acesta. Și aș vrea să știu ce intenții aveți, ce experiențe a avut Comisia cu grupul Stoibe și dacă Comisia are vreo intenție de a continua această inițiativă. A doua întrebare este una obișnuită în această perioadă. La sfârșitul anului va exista o nouă comisie. Aș dori să întreb dacă vor fi dizolvate cabinetele comisarilor, ca și până acum, pentru că, de obicei, așa se întâmplă, ce se va întâmpla cu funcționarii de acolo și cum se asigură comisia că există o promovare corectă în uh, comisie și nu în baza celor zburați din cabinete, care ajung sus mai repede decât funcționarii obișnuiți din comisie. Mulțumesc, Ian. Bart, Bart Stas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu, în numele grupului meu politic, vreau să-i urez bun venit doamnei Dei și aș avea mai multe întrebări. În uh, chestionar s-au pus mai multe întrebări pe tema ușilor turnante, acelor revolving doors. La finele mandatului comisiei anterioare, s-a stabilit că mulți comisari au dispărut, și anume 13. Și mulți uh, dintre ei, șase, au acum activități în sectorul privat, și anume în sectorul lobby-ului. E vorba de întrebarea 30. Doamnă Dei, cred că comisia încearcă prea mult să își simplifice situația și nu ne spune exact ce dorește să facă pentru a ameliora această situație. Comisia ne spune că următoarea comisie va trebui să stabilească dacă anumiți comisari au avut activități de un gen sau altul, însă ar trebui ca comisia actuală să înceapă deja munca. Există un colegiu al comisarilor acum și în cadrul acestui colegiu ar trebui să existe un acord cu privire la evoluția dorită, ce se poate face, ce e interzis și așa mai departe. O altă întrebare din chestionar se referă la tot la comisar și la plecarea lor. Știm că există o perioadă intermediară. Întrebarea 41. S-a prelungit la 18 luni această perioadă de tranziție, de la 12 luni. Însă, dacă am înțeles eu bine, există o indemnizație de tranziție care se plătește timp de trei ani. Așadar, această indemnizație de tranziție nu ar trebui și ea oare să fie limitată la 18 ani? 18 eh, luni, mă scuzați. Se... Pentru că atunci dacă indemnizația de de tranziție rămâne plătită pe o durată de trei ani, atunci poate că și perioada oficială numită de cooling off ar trebui să fie prelungită la trei ani. Pentru că nu văd de ce această diferență. Aș mai avea încă o întrebare, penultima din cele patru, în legătură cu Comitetul de Etică, întrebarea 36. Acest comitet de etică trebuie să fie profesionist, independent, să aibă membri independenți și a existat o problemă în legătură cu uh, Michel Petit. În uh, mandatul anterior se puseseră întrebări cu privire la independența acestui domn Petit. Este el realmente independent? Pentru că a lucrat într-o firmă de avocatură înainte. Nu vreau să vă, pun, să vă spun toată povestea din nou, pentru că cred că cunoașteți dosarul. Situația a fost așa cum a fost, însă încă o dată mi se pare că comisia nu răspunde foarte pe larg la comisia 36. După cum spuneam, ombudsmanul s-a pronunțat în decembrie și a cerut o atitudine mai uh, care să respecte mai mult uh, concluziile Comitetului de Etică. Însă comisia a vrut să-și ușureze viața și a spus pur și simplu că uh, nu este de aceeași părere cu ombudsmanul. E cam simplist răspunsul. De ce nu împărtășiți părerea ombudsmanului? Pentru că declarațiile acestuia au fost foarte, foarte clare. Eu v-aș invita să aveți o poziție mult mai bine precizată aici. La a patra întrebare, nu știu dacă puteți răspunde aici și acum, dar dacă nu, vă rog să-mi răspundeți în scris. Doresc să mă refer la o anexă, cea care se referă la consultanții externi și contactele cu ei. Am remarcat că există o întreprindere, Bowles and Company, care a primit 198.000 de euro. Firma aceasta a primit 198.000 de euro, după cum spuneam, nu e chiar o sumă mititică. Aș vrea să știu ce fel de consultanță a oferit această întreprindere. Pentru că știm de la o persoană care lucrează la întreprinderea Bose că ei au uh, fost în legătură cu domnul Snowden, care a avut un contract cu această firmă. Deci, uh, și firma aceasta a avut de la comisie un contract de consultanță externă de 198.000 de euro. Presupun că nu îmi veți răspunde acum, vă rog să-mi răspundeți în scris. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul De Jong este ultimul pe listă momentan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamnei secretar general pentru prezența sa aici. Cred că, în general, Dorim cu toții să avem un dialog cât mai uh, util cu aceste ocazii și de aceea e foarte bine că doamna Dei este aici. Revenind la documentul în care avem toate răspunsurile comisiei la întrebările noastre, am uh, câteva nelămuriri. În primul rând, la pagina 14, acolo există un fel de evaluare a muncii comisiei de acum se spune că s-a făcut o formare în domeniul respectiv. Eu aș vrea să știu ce este cu acești consilieri de etică care sunt acum pe statul de plată al comisiei. Ei oare nu au făcut nimic în ultimul an sau au făcut ceva, au muncit cumva? Au primit plângeri anonime de la avertizorii de conștiință sau nu? Apoi, ca și Bart Stas, vreau să subliniez unul din lucrurile spuse de el și să trec acum la pagina 19. În legătură cu Olaf, discuția este destul de complicată, pentru că în mod clar există o legătură între analiza de impact pentru oficiul public al procurorului european, însă am dorit să analizăm uh, răspunsul comisiei și mie mi se pare că acolo e o atitudine destul de labirintică. Nu se pare că nu foarte multe anchete OLAF au un format adecvat la nivel național, din diverse cazuri. Dacă analizăm situația procurorului public european, e foarte posibil ca un număr de procurori să fie acceptați de toate statele membre, să fie apoi uh, avizați și de parlamentele naționale, deci e foarte posibil să existe mm, procurori în acest parchet european care să lucreze în serviciul anumitor state membre. Însă eu, în locul comisiei, aș dori să știu dacă mai pot ameliora situația și dacă pot ameliora calitatea acestor investigații. Dacă pot elimina, elimina proasta comunicare și lipsa de urmărire până la capăt a ideilor. Deci am putea să avem mai multe informații despre toate aceste complicații din răspunsul comisiei. Apoi, trecând la pagina 26, e vorba despre studiul privind nivelurile salariale. Se spune că Comisia a cerut un studiu în acest sens și se poate spune însă că Comisia nu crede că mai e necesar acest studiu pentru că personalul beneficiază de un nou statut. Însă pot să spun Comisiei că cetățenii sunt încă foarte interesați să afle uh, cum se explică aceste niveluri uh, diferite salariale între salariații Comisiei și salariații statelor membre. Vreau să vă spun, dragi reprezentanți ai Comisiei, că dacă ați vrea mai multă susținere din partea cetățenilor în condițiile actuale, ar fi foarte important un alt fel de studiu, pentru că cred că trebuie transmise aceste informații, cred că și Parlamentul European vă poate ajuta să obțineți aceste informații de la statele membre, dacă asta ar fi problema. Apoi, la pagina 30 se vorbește despre agenții ieri am avut ocazia de a discuta cu reprezentanții ai diverselor agenții. Cred că există chestiuni orizontale care încă nu s-au rezolvat. Pentru comisia noastră, de exemplu, e foarte greu să primim informații sumare de la o anumită agenție. Acum există orientări generale privind conflictul de interese, însă implementarea acestor orientări e foarte diferită. Noi am dorit ca Comisia să realizeze un sondaj, să vadă exact unde funcționează bine această aplicare a regulilor, unde nu, pe baza anuală și mă preocupă foarte mult o observație din răspunsul Comisiei și anume că agențiile sunt uh, entități juridice independente și că numai ele sunt responsabile de aplicarea acestor practici. Mă îngrijorează pentru că știam că Comisia este responsabilă de supervizare și dacă nu este înseamnă că avem aici o mare lacună. Încă ceva cu privire la grupurile de experți. Sunt de acord că dacă un, că e foarte bine ca Comisia să continue contactul cu grupul de eurodeputați uh, interesați de acest subiect, după cum se spune în răspunsul Comisiei. Uh, ce nu-mi place mie în acest răspuns este faptul că Comisia nu permite direcțiilor generale să răspundă grupurilor de experți cu privire la raportul anual de activitate, pentru că noi am fost informați că direcțiile generale se ocupă de anumite chestiuni din acestea. Deci noi credem că ar fi interesant să primim răspunsuri de la DG-uri. Da, iată că avem o gamă largă de întrebări, spune președintele, și aș ruga-o pe doamna Dei să răspundă. Mulțumesc foarte mult, am să încerc să răspund la întrebări în ordinea în care au fost prezentate. Așadar, în ceea ce privește evaluarea comisiei asupra nivelului de fonduri comunitare în situație de risc și de ce acestea se află peste pragul de 2%, în primul rând cred că e foarte important să ne amintim în permanență cu toții că eroare nu este sinonimă cu fraudă. Eroarea acoperă foarte multe tipuri de chestiuni. Sigur că Comisia își dorește cât mai puține erori, Sigur că de aceea am și introdus procedura simplificată, pentru că foarte multe erori provin de la autorități locale, regionale, municipale, care nu înțeleg exact ce au de făcut și nu se descurcă foarte ușor în hățișul regulilor de procedură. Și noi știm și cu siguranță și dumneavoastră știți că în ciclul de viață al CFM de obicei, rata de eroare e foarte scăzută la început, pentru că nu se implementează prea multe, și rata de eroare crește când ajungi la sfârșitul unei perioade, așa cum s-a întâmplat acum. Am ajuns tocmai la sfârșitul uh, ciclului bugetar 2007-2013. Deci, ce am făcut noi a fost să consolidăm uh, acolo unde a fost posibil situația, pentru că noi suntem responsabili de managementul direct, în proporție de 20%, în 80% suntem în responsabilitate partajată cu statele membre și de aceea noi încercăm să colaborăm cu statele membre și să ameliorăm situația. De aceea, în cadrul actual, am propus și Parlamentul și Consiliul au aprobat o procedură mai completă decât vechiul cadru în acest sens și cred că am uh, cerut mult mai multe, am avut o discuție și a reieșit că, într-adevăr, cerem mult mai multe statelor membre și suntem mai stricți în acest domeniu. Deci, ori de câte ori Comisia poate să facă ceva, face acel lucru. Însă, pentru 80% din uh, managementul bugetar, colaborăm cu statele membre. În ceea ce privește durata în care se poate acorda răspunsul la o întrebare a Parlamentului, știu că și Parlamentul analizează chestiunea costurilor în creștere impuse de volumul de întrebări parlamentare care trebuie să fie traduse și în toate limbile și abia apoi li se răspunde. Sigur că ține de responsabilitatea noastră să răspundem la întrebările Parlamentului, dar cred că trebuie să o facem în mod eficient. Avem peste 13.000 de întrebări pe an, e un volum mare, noi încercăm să le răspundem cât mai clar tuturor acestor întrebări, însă cred că e posibil să o facem pe scurt. În trecut aveam, obișnuiam să repetăm și întrebarea când dădeam răspunsul. Nu cred că e nevoie, cred că uh, se pot tăia de aici câteva rânduri și astfel economisi mulți bani. Să răspundem direct la întrebare și nu să scriem un întreg eseu pe acea temă. În plus, la foarte multe uh, întrebări se poate răspunde prin indicații despre unde poate fi găsit răspunsul, ceea ce e iarăși mult mai simplu. Deci, cred că e foarte necesar să ne concentrăm asupra acestor răspunsuri în așa fel încât realmente să răspundem la întrebări discutăm și cu uh, alte părți ale Parlamentului să vedem cum se poate ameliora managementul și de către noi și de către voi. Colegiul preia, într-adevăr, concluziile cabinetului membrului comisiei care merge să răspundă la acele întrebări. E vorba de colaborarea interinstituțională, e vorba de bunele relații cu Parlamentul și cu Consiliul. Și după cum v-am spus și în, întrebarea, în răspunsul la întrebare, colegiul a fost de acord cu reforma. În privința MCV-ului, doresc să o informez pe doamna Grezle și de altfel pe toată lumea că mâine în colegiu se va adopta noul raport privind MTV-ul în România și în Bulgaria. Așadar, mâine veți primi cea mai recentă evaluare a Comisiei asupra situației din ambele state. E un exercițiu de lungă durată, nu e vorba doar de schimbarea cadrului juridic în care operează statul de drept într-un anume stat membru, ci este vorba și despre schimbarea mentalității celor de la fața locului. Nu am făcut 13 rapoarte pentru că ambele state au aderat în 2007, însă în uh, cele 6-7 rapoarte pe care le-am făcut am documentat uh, schimbările cadrului legislativ, pentru că pe asta s-au concentrat rapoartele noastre și anume și pe uh, situația judiciară uh, și pe toate schimbările care mai sunt de făcut în legislație. Cred că pot să vă rog să analizați documentele de mâine în care Comisia va face ultimele sale evaluări. În privința contractelor acordate fără licitație, cred că am răspuns foarte detaliat în scris la această întrebare și am și explicat de ce uneori Comisia utilizează proceduri negociate de exemplu, unde nu e foarte multă expertiză, unde ar putea exista chiar un uh, furnizor cu monopol într-un anume domeniu din cauza drepturilor de proprietate intelectuală sau uh, a unor domenii, cum este domeniul nuclear sau alte domenii științifice de expertiză. Sau există și situații unde este vorba de uh, software care nu este deschis și nu are sens să se facă licitați, licitații. Însă, de obicei, comisia aplică metoda de licitație, însă uneori, din motive de eficiență a costurilor și de rentabilitate, uneori nu este nevoie să se facă așa ceva. Sigur că există și situații de urgență uneori, dar în principal v-am explicat motivele noastre în scris. În privința simplificării, întrebarea domnului Mulder, da, Comisia a investit foarte mult în ultimii ani în ceea ce numim noi o mai bună reglementare. Aici intră foarte multe activități, în primul rând pornind de la respectul subsidiarității și modul de evaluare acesteia și până, mergând până la modificarea și reformarea legislației existente. Cred că cunoașteți programul nostru în acest sens și comunicarea noastră din toamna trecută, uh, prin care am anunțat o gamă foarte largă de programe multianuale de verificare a fiecărui act legislativ ca să vedem dacă este adecvat și făcând adaptările de rigoare acolo unde nu erau adecvate acele acte. Și evident, abrogând actele legislative care nu mai dau rezultate, și ducând la bun sfârșit unele decizii ale Consiliului, dacă mai erau adecvate și dacă nu, abrogându-le. Grupul Stoibe este un grup de experți, de consiliere, care are la bază diverse grupuri de părți interesate, adică reprezentanții industriei, ONG-urilor, ale, ai unor organe naționale și, după cum a spus și domnul Mulder, mandatul acestui grup se încheie anul acesta nu pot decât să speculez cu privire la ce va face următoarea comisie, dar am uh, certitudinea că următoarea comisie va dori să continue și să intensifice această muncă. Credem că e important ca Uniunea să intervină doar la nivelul cel mai potrivit, să intervenim cât mai lejer și să controlăm constant ce ține de statutul nostru, pentru că unele lucruri care, nu mai, care erau relevante acum 20-30 de ani poate că nu mai sunt relevante sau poate că sunt, dar trebuie reevaluate. Mai facem încă ceva în cadrul uh, regulamentului bugetar. Cred că știți că Comisia a investit foarte mult în analize de impact de-a lungul uh, anilor, sporind evaluarea pe care o facem noi asupra situațiilor. Acum facem și evaluări ex post și punem cap la cap toate rezultatele și cred că era foarte important să facem acest lucru ca să stimulăm unele state membre să practice exact ce practicăm și noi. Dar multe state membre nu o fac. La nivelul Uniunii Europene, Parlamentul a investit foarte mult în analize de impact și colaborăm strâns în acest domeniu, dar, după cum am mai spus-o, considerăm că atunci când Consiliul legiferează, trebuie să se apropie mult mai mult de mentalitatea unei analize de impact și a unei evaluări. Cred că mai avem încă mult de lucru aici, dar nu pot decât să vă spun ce mi închipu eu că s-ar întâmpla și ce aș face eu dacă aș putea să lucrez încă în acest domeniu în cadrul viitoarei comisii. În orice caz, această abordare va fi introdusă la modul generalizat și așa și trebuie, pentru că trebuie să cunoaștem foarte bine faptul că unele acte legislative dau rezultate, altele nu și să corectăm acest din urmă caz. În ceea ce privește sfârșitul mandatului acestei comisii, cred că pot spune pe bună dreptate că majoritatea cabinetelor în care se află funcționari vor uh, urma procedurile normale, adică funcționarii se vor întoarce la posturile lor anterioare și se va face o nouă procedură de recrutare, cred că așa este cel mai corect. Apoi, nu-mi place nici mie termenul acesta de uși turnante, revolving doors, dar ce se întâmplă la comisie e treaba comisiei. Cu siguranță că Comisia de Control Bugetar cunoaște codul de conduită pentru comisar care a fost adus la zi recent. Aș dori să spun în primul rând că Comisia e singura instituție Administrație Europeană care aplică câteva, cel puțin, din aceste reguli. Credem că aplicăm reguli stricte și am dorit ca și celelalte instituții să o facă, dar până acum nu am fost suficient de convingători. Noi suntem singurii care aplică aceste reguli. Ceea ce privește această perioadă de tranziție, perioada de cooling off pentru comisari, chiar comisarii au decis să o prelungească de la 12 la 18 luni. Indemnizațiile de tranziție sunt stipulate în textele juridice și se aplică pe trei ani. Atunci când comisarii părăsesc din comisie, părăsesc comisia, mă scuzați, unii nu se angajează în niciun fel într-un post plătit. Alții însă preiau alte posturi și regulile sunt adaptate de la caz la caz. Comisarii sunt ajutați să găs- să găsească un nou post, pentru că mai ales că mulți dintre ei sunt tineri și deci mai au o carieră lungă înainte, cred că regulile se completează foarte bine. Ei dacă încep o altă activitate, atunci uh, sunt susținuți în alt fel. Cred că e un sistem foarte bine pus la punct. și, după cum spuneam, noi dintre instituții ne asigurăm cel mai mult de aplicarea standardelor celor mai înalte. Mai departe, există acest, membru, acest uh, comitet de etică ad hoc, membrii săi decid independent cum să evalueze uh, situația comisarilor sau a foștilor comisari, de fapt, considerăm că acest comitet lucrează într-un mod foarte profesionist și foarte corect. Încă o dată, considerăm că ar fi bine ca și viitoarea comisie să preia acest sistem, însă va fi decizia viitoarei comisii. Fiecare comisie trebuie să-și stabilească propriile standarde, dar am convingerea că următorul președinte al comisiei va fi deosebit de atent la acest subiect. Și acum la ultima întrebare a domnului Stas, nu vă pot răspunde aici, într-adevăr, după cum ați anticipat, vă vom trimite detaliile în scris. Ceea ce privește ce fac corespondenții de etică. Aceștia nu sunt angajați permanent, ci au, uh, în primul rând, misiunea de a spori conștientizarea, deci de a informa. Și, în general, la comisie avem săptămâni ale uh, informării despre etică, săptămâni ale eticii. Am avut una și în noiembrie. Acești experți colaborează între ei, fac schimb de bune practici, deci totul în paralel cu celelalte responsabilități ale lor cred că și eu și colegii mei luăm în serios necesitatea de a aminti tuturor că există reguli și că e necesar să se aplice aceste standarde de etică în primul rând. Și avem uh, întrebări, uh, cele mai frecvente întrebări cu răspunsurile lor, întrebări ipotetice, simulări, pentru ca personalul să știe ce așteptări avem de la ei. În legătură cu legăturile dintre OLAF și parchetul european, cred că putem spune că acum că avem un nou regulament privind statutul OLAF și în același timp am, făc am făcut și o comunicare privind ideile noastre despre ameliorarea OLAF în diverse domenii. Și, după cum știți, acest document a fost discutat și acum Comisia va face o propunere legislativă uh, ca să avem aceleași garanții ca și cele pe care le-am introdus în propunerea pachetului european. Cred că știți și dumneavoastră că nu toate statele membre vor participa la acest uh, oficiu al procurorului european, la acest pachet european de la început și numai după ce sistemele vor fi funcționale. În privința nivelurilor salariale, cred că răspunsul e cam scurt, însă în cursul discuțiilor și al negocierilor cu privire la metoda de a stabili nivelul de salarii pe viitor, noi am oferit informații in extenso cu privire la organizațiile internaționale, la ce știm despre statele membre, am făcut calcule imense și toate sunt foarte actuale. Sunt de acord cu dumneavoastră că dacă publicul trebuie, dorește să știe aceste informații, trebuie să le transmitem, nu avem nimic de ascuns, informațiile sunt publice și e foarte ușor să explicăm de ce costă mai mult să trăiești în, altă, în altă țară decât în țara ta de origine. Cred oricum că acum Consiliul și Parlamentul au căzut de acord asupra metodei de calcul pe viitor și, sincer, sper că această idee fixă a salariilor europene va dispărea și că se va înțelege că trebuie ca oamenii care fac o anumită muncă trebuie să aibă un anumit salariu. În încheiere, în legătură cu agențiilor, agențiile, este un fapt că, juridic stabilit că nu comisia este responsabilă de munca agențiilor. Noi le susținem, colaborăm cu ele, mai ales le susținem pe cele mai mici, și facem tot ce putem ca să le transmitem uh, tehnicile noastre și informațiile despre un management bun. Însă este responsabilitatea agențiilor și a consiliilor lor executive de a lua deciziile cele mai bune pentru ele. Deci, sigur că avem orientările privind conflictul de interese, sigur că pot retrage ideea că după o perioadă rezonabilă am putea să uh, deschidem o anchetă și să vă transmitem rezultatele. Dar nu uitați că și pe noi ne deranjează uneori că nu suntem responsabili de agenții, dar asta e arhitectura instituțională și trebuie să o respectăm. Sper că am răspuns la toate întrebările, dacă nu, voi reveni. Mulțumesc! Much, Mrs. Day. Mulțumim, doamna Day. Doi colegi mai au întrebări. Doamna Gresle și domnul Piper. Ich möchte schon gerne das Datum. Am, aș dori să știu exact care este data când uh, s-a luat decizia că răspunsurile comisarilor trebuie limitate la 25 de rânduri. Aș fi vrut să știu și eu de atunci, de când s-a luat decizia. Smată doamnă secretar general, spuneți că se poate răspunde foarte bine și în 25 de rânduri. Sunt de acord, dar nu toate problemele trebuie limitate la 25 de rânduri. Și ne putem gândi la foarte multe exemple aici. Însă, uh, nu e vorba numai de circumscripțiile noastre. Sunt foarte multe contexte politice în care eu cred că Comisia pierde o șansă atunci când nu răspunde în uh, mod suficient. Ne spuneți că se răspunde în anexe, dar anexele nu sunt pe internet. Faptul este că există anexe care nu sunt publice. Și pentru foarte multe întrebări parlamentare este necesar să se dea un răspuns, însă răspunsul acela e publicat, nu și anexa la răspuns. Deci, sincer, mi se pare că este un pas înapoi enorm în domeniul responsabilității instituțiilor europene. E un mare regres și nu mi se pare că este un mod bun să limităm și mai mult responsabilitatea instituțiilor. În legătură cu România și Bulgaria, mă bucur că mâine vom avea acest raport, dar nu înseamnă că nu cunoaștem problemele deja. Mi s-ar faptul că îmi spuneți că va exista un nou raport nu-mi răspunde la întrebare. Întrebarea mea era ce facem ca să implementăm recomandările din raport și ca să nu se mai repete greșelile. Eu cred că în, mai ales în România, e vorba de fraude, e vorba de corupție, e vorba de oameni politici care rămân nepedepsiți și dacă așa este, înseamnă că nu mai putem uh, acorda României o imagine europeană. Întrebarea este ce facem cu implementarea, pentru că rapoarte am tot avut. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gresle, domnul Piper. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. La întrebările mele ați răspuns parțial vă întrebam ce ne recomandați cu privire la numărul crescând de rezerve din partea directorilor general, evaluare. E vorba de nesiguranță pentru noi. Ce putem face în acest sens? Mai ales, dat fiind faptul că n-ați răspuns și următoare întrebări, erorile în politica de coeziune, se spune că la sfârșitul lui 2013 Comisia ar fi luat o decizie cu privire la o nouă definire a gravității, a plafonului. Ne puteți spune ceva în acest sens? Și nu în ultimul rând, pentru că ați atras chiar dumneavoastră atenția, ați spus că în comisie avem reguli stricte, un cod de conduită pe care îl respectăm. Am citat din ce ați spus dumneavoastră. Aveți și o obligație externă pentru rotarea uh, la fiecare 5 ani a posturilor de conducere, ceea ce cred că e valabil și pentru cel mai înalt nivel. Și atunci m-ar interesa câteva astfel de situații. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Day. Vielleicht können Sie... Poate puteți, vă rog, răspunde acestor întrebări. Um, Mulțumesc. În ce privește răspunsurile date întrebărilor Parlamentului și numărul de rânduri, iată cum funcționează. Comisia ia aminte de ce, amint, de ce anume se discută și, practic, pe 29 septembrie s-a luat această hotărâre în ce privește uh, schimbarea de procedură pentru răspunsurile adresate Parlamentului European. Eu aș vrea să îmi arătați un exemplu de întrebare la care nu se poate răspunde în mod uh, eficient în 25 de rânduri. Bine, nu e ca un tweet uh, care, unde numărul de caractere este limitat, dar totuși am avut uh, această nouă procedură, au existat, uh, există și posibilitatea acordării unei derogări uh, dar în general majoritatea colegilor au reușit să găsească o posibilitate de a fi mai succinți și în același timp suficient de expliciți. Sunt de acord că nu întotdeauna se poate răspunde în maxim 25 de rânduri, dar, uh, cum spuneam, trebuie să mi se justifice de ce nu se poate. În ce privește MCV-ul pentru România și Bulgaria. Acest mecanism a fost conceput pentru a sprijini țările care întâmpinau dificultăți. Uh, știu că acestor țări le-ar place foarte mult să se descotorosească de acest mecanism, însă Comisia consideră că încă mai e nevoie de un punct de vedere din afară asupra ceea ce se întâmplă în aceste țări. Dacă vă uitați la uh, rezultatele Eurobarometrului, constatați că în aceste două țări și, de exemplu, în Bulgaria, au existat proteste de mai multe luni de zile din cauza uh, disfuncționalităților din uh, justiție sau din alte domenii din această țară. Eu cred că Comisia face o muncă necesară și grea, tocmai pentru că dorește să uh, pună degetul pe rană și să atrag atenția oricărui guvern aflat la putere în aceste două state asupra ceea ce trebuie făcut. Totuși e un mecanism care ne-a permis să obținem rezultate, chiar și uh, dacă acestea sunt destul de lente. Noi am uh, analizat cadrul legislativ, dar nu numai. Acum puteți să constatați că magistrații și lucrători în general din justiție au o cu totul altă mentalitate, sunt mult mai uh, uh, um, deschiși și doresc să lucreze în respectul normelor europene. Bineînțeles că sistemul nu trebuie schimbat doar pe hârtie, uh, ci trebuie să convingem lumea de la toate nivelurile și de toate vârstele de nevoia de a-și schimba mentalitatea și metoda de lucru. Dar, cum spuneam, raportul publicat mâine vă va da o perspectivă foarte interesantă și completă despre ultimele concluzii ale comisiei. Domnule Pipă, nu sunt sigur că am înțeles foarte bine întrebarea dumneavoastră. Am să încerc să răspund. Cred că doreați să știți dacă directorii generali nu ar trebui să uh, fac anumite pregătiri atunci când știu că vor depăși vârsta, da? Uh, nu, mă scuzați dacă uh, atunci, în momentul în care li se atrage atenția că s-a depășit um, marja acceptabilă de eroare, da, acesta este sfatul pe care le dăm, dar pentru fiecare director general metoda de lucru este uh, diferită. Încă o dată revenim la faimoasa întrebare ce este o marjă semnificativă de eroare. Eu cred că experiența ne-a arătat că o marjă de 2% este prea mică, dar este un bun obiectiv. dar nu ne putem aștepta ca marja de eroare să fie de doar 2% în fiecare an și în fiecare uh, uh, sector. Dar poate că nu v-am înțeles bine întrebarea și dacă așa este, îmi cer scuze. În ce privește felul în care uh, este uh, gestionat personal la comisie, există această posibilitate de a schimba postul după o perioadă de 5 ani, uh, iar în ceea ce mă privește pe mine, încă nu am luat hotărârea, voi vedea ce mi se propune în cadrul serviciilor comisiei. Nu am intenția să părăsesc comisia. Mulțumesc, spune președintele. În încheierea acestei părți a discuției noastre vreau să dau din nou cuvântul reprezentantului Curții de Conturi dacă dorește să se exprime domnul Tome Muguruza. Deci dacă doriți să faceți câteva observații de încheiere. Well, Eh, only to, to thank eh, the Vreau doar să adresez mulțumiri Comisiei de Control Bugetar și Comisiei Europene și să afirm că în raportul prezentat anul viitor vom ține mai mult cont de acest sistem de la Comisie, mai ales cel al rotației. Ok. Yep. Thank you very much. Vă mulțumim. Acum s-a încheiat această parte a discuției și trecem la următorul punct de ordine de zi, discuțiile despre Olaf. Cine dorește să înceapă? Cine este primul? Yep. So we start with the EPP. Deci începem cu PP-ul. Doamna Gresle. Mulțumesc, mă bucur că e alături de noi doamna Sistoricoci. Ideea acestei întâlniri era... Adică eu am câteva întrebări. Mailul de pe 28 septembrie 2012 partea secretarei generale un moment în care cazul Dali era în desfășurare și acel mail se referă la modificarea directivei produselor de tutun și se raportează rezultate, iar noi am citit tocmai am, ceea ce s-a presupus că ar fi făcut uh, domnul comisar că ar fi inclus, în, a încercat să includă în directivă produse um, fără, care nu produc fum, adică acel uh, tutun de mestecat, snooze sau de tras pe nas. Uh, am dorit să ni se explice acel mail în primul rând. Doamna Davis știți că este foarte uh, coerentă, foarte atentă întotdeauna și ne-am mirat să vedem că a intervenit tocmai în, această, în acest fel, pentru că procedura OLAF era deja în desfășurare, din să trebuia să știe acest lucru. Prima întrebare a fost aceasta. Următoarea. <clears throat> Lucruri care nu se potrivesc. Aș vrea să știu cum a aflat Comisia cu privire la situația Swedish Match, cum că un uh, membru al comisiei ar fi cerut bani pentru a modifica legislația. La chestionar, la întrebarea 20, se spune că întrebarea a fost adresată de către Swedish Match la Secretariatul General. La 129, întrebarea 129, al doilea chestionar, se spune că domnul Petit ar fi sunat-o pe doamna secretar general. Și în, același, în al treilea chestionar se repetă acest lucru în, tot în întrebarea 129. noi ne interesează ce s-a discutat între doamna Day și domnul Petit. A fost o convorbire telefonică și am dorit să aflăm mai multe despre această convorbire. Și desigur, și în ceea ce privește contactele ulterioare între funcționarii Secretariatului General, funcționarii Serviciului Juridic, domnul Petit, pentru că am văzut că a fost foarte simplu pentru domnul Petit să contacteze um, acest uh, etaj de conducere din comisie. <clears throat> S-a întâlnit inclusiv cu șeful serviciului juridic, domnul Romero. De ce avem răspunsuri diferite la întrebarea cu cum să adresat Swedish Match secretariatului general? Mulțumim, doamne Gresle. Fracțiunea SND, cine dorește să ia cuvântul? Nu? Nimeni? Verzi? Nu? Ba da? Da. Eu am o întrebare. Deci, doamna Trisori. Dumneavoastră sunteți director general la Sanco. Ați lucrat mult timp împreună cu comisarul Dali și pe directiva aceasta cu privire la tutun. În această perioadă de cooperare, a existat vreun moment în care v-ați gândit, hmm, iată, cred că domnul Dali insistă să mergem pe o anumită direcție în formulările acestei directive, o linie care nu corespunde cu ceea ce vrea să obțină Direcția Generală Sanco? Ați avut vreodată senzația aceasta cu privire la domnul Dali sau colegii săi că au încercat să introducă acel produs, tutunul de prizat al Swedish Match, să-l introducă în directivă într-un fel sau altul? Sau să-l avantajeze cumva, să modifice cadrul legislativ? Doamna Gresle a arătat, avem acel mail al dumneavoastră din 7 decembrie, septembrie, scuze, 2012, mailul dumneavoastră către doamna Catherine Day, iar după discuții îndelungi între serviciul dumneavoastră și serviciul juridic al comisiei, s-a spus că textul inițial al directivei a fost modificat în șase puncte, fiind vorba de produse asemănătoare cu ceea ce uh, produce Swedish Match. Și o întrebare pentru doamna Day. Rolul dumneavoastră ca secretar general constă în conducerea administrației. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că regulile sunt respectate, că ceea ce se întâmplă e corect din punct de vedere juridic, că e indubitabil corect, însă din toată corespondența pe care o avem, și după acest caz Dali, constat că interveniți și la decizii politice și că conduceți cumva într-o anumită direcție și aspecte politice, nu doar la directiva tutun și în alte domenii. Și am câteodată senzația că vă comportați ca al 29-lea comisar supercomisar, îmi putea spune. E sarcina dumneavoastră sau cum puteți explica că aveți o putere atât de mare în acest colegiu al comisarilor? Cum de puteți influența a, uh, direcția legislativă? Mulțumesc și acum domnul Sigmantes Pacitis. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru doamna secretar general, tot pe marginea acestei directive. După cum știți, noi am avut uh, președinția de curând și am ajutat să adoptăm această directivă într-un cadru complex. Membrii acestei uh, comisii de control bugetar știu că anumite companii din industria tutunului au alocat sute de milioane pentru a influența direcția directivei. A fost o informație oficială menționată de ministrul nostru, care s-a confruntat cu aceste probleme. Iar cred că cazul Dali ține de momentul trecutului. Sigur, instituțiile uh, respective se ocupă de acel caz, dar pentru noi situația este numai aici. Să întrebarea mea pentru doamna secretar general. Este adevărat că urmează să fie revizuit codul de conduită al parlamentarilor și lobbyiștilor și se încearcă o procedură în acest sens, ce ar trebui să facem în viitor când apar astfel de subiecte pe ordinea de zi? ce se întâmplă în cazul unor viitoare conflicte de interese? Mulțumesc! Mulțumesc! Urez bun venit la această discuție și directorului general de la Direcția Generală Sanco, domnul Paolo Testori, ci doamna Paola Testori Gorgi. Bun venit, stimată doamnă. Și aș dori să știu cine dorește să înceapă cu răspunsurile. Doamna Dei, vă rog. Mulțumesc. Aș începe eu. Cred că mai multe întrebări mi-au fost adresate mie. După care voi da cuvântul colegei mele. Nu prea înțeleg de ce doamna Gressler vorbește de versiuni diferite. Comisia a explicat în repetate rânduri ce s-a întâmplat în acest caz și, din câte știu, am dat de fiecare dată acest, aceeași variantă de răspuns și anume adevărul. Cazul fostului comisar Dali a început când eu am fost sunată de, la, de un fost coleg, domnul Michel Petit, care mi-a spus că a fost uh, că i s-a spus de către Swedish Match că ar exista uh, o problemă și se întrebau cum să informeze comisia despre acest lucru. Și am spus că dacă doresc să informeze comisia, să-mi scrie mie ca secretar general. Eu sunt cel, în mod normal, punctul de contact pentru orice astfel de uh, elemente. Asta am sfătuit eu și a fost singurul contact pe care l-am avut pe acel caz. Am spus-o în repetate rânduri, am spus-o și în scris. Mereu am susținut acest lucru pentru că asta s-a întâmplat. În ceea ce privește e mail la care se va referi și colega mea, eu doresc să vă spun, trebuie răspunde și domnului Stasis, despre rolul meu în comisie. Rolul meu este stabilit o decizie oficială a comisiei din 15 noiembrie 2005. Nu și-au închipuit niciodată că ar putea fi un Uh, secretar general femeie, textul vorbește permanență de el, el. Um, eu cred că poate fi vorba și de el, ea. Deci articolul 20 spune că secretarul general asistă pe președinte în pregătirea și desfășurarea întâlnirilor. Spune mai departe că el, respectiv eu, va ajuta să asigure coordonarea între departamente în diferitele etape pregătitoare, și se va asigura că documentele trimise Comisiei sunt de o bună calitate cât privește format, fondul și respectă regulile. Iar articolul 23 mai spune că secretarul general va fi consultat pe toate inițiativele de importanță politică care fac parte din programul de lucru anual sau al instrumentelor în lucru sau care se referă la probleme instituționale sau evaluare de impact sau consultări. <clears throat> Acesta este rolul meu, asta este ceea ce fac, ceea ce înseamnă că în acest caz, că și în toate celelalte consultări între, între servicii și pregătirea legislației, atât Secretariatul General cât și uh, Serviciul Juridic și-au jucat rolul normal în această directivă, ca și în orice altă inițiativă a Comisiei. Regulile tocmai vi le-am citit, ele spun care sunt parametrii acestei activități. Aș spune chiar că serviciul juridic trebuie consultat pentru toate documentele juridice și așa cum știți, pregăteam um, un text într-un domeniu unde un text anterior fusese oprit de curte pentru că se considerase că comisia și-a depășit atribuțiile. Așadar, nu e niciun mister. Așa operăm, avem 28 de comisari, 30.000 de angajați, foarte multe lucruri care se întâmplă în același timp. Există o sarcină de coordonare stabilită de aceste reguli și acesta este cadrul în care îmi desfășor eu activitatea ca funcționar public și doar ca funcționar public. Apoi, problema acelui e-mail la care se va referi și colega mea a fost un rezumat al acelui proces al consultărilor interdepartamentale, ce se putea face juridic, tratatul de reguli clare cu ce se poate face la aceste activități legate de sănătate și totodată legate de faptul că Comisia anunțase intenția de a propune o directivă, nevoia de a ne asigura că evaluarea de impact și consultările publice erau avute în vedere. Acesta ar fi răspunsul meu. Dacă sunteți de acord, domnule președinte, voi da cuvântul colegei mele acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, mulțumesc pentru întrebări. La prima întrebare. Acea declarație pe care am dat-o și în fața Olaf, unde am fost uh, intervievat în timpul investigației Dali, nu am avut în niciun moment senzația că domnul Dali ar fi încercat să dilueze propunerea pe care lucra direcția mea generală. e clar că problema acestui tip de tutun deprizat, un subiect controversat, a fost însă tratat întotdeauna cu aceeași atitudine. Noi am dorit să păstrăm aceleași reguli și pentru acest tip de tutun. N-am discutat niciodată dacă să liberalizăm sau nu acest tip de tutun. La a doua întrebare, care se referă și la ce spunea doamna Gresle, acel celebru mail din 7 de, uh, septembrie, acest mail care uh, vorbește despre o discuție pe care am avut-o eu cu angajații mei și cu secretariatul general este ultimul pas într-o lungă negociere care a început în 2009. Să nu uităm că discuția pe directiva tutun, revizuirea ei, a început în 2009. Valoarea de impact s-a accelerat în 2011-2012. Dacă ne uităm la fondul problemei, sunt șase puncte menționate, dar sunt trei principale. Și acolo se poate spune că mi-am dat acordul în numele comisarului meu și anume, acestea trei sunt, sunt am fost de acord să nu interzicem total produsele, pentru că inițial doream să interzicem toate produsele fără, de totun fără fum, cu excepția celor tradiționale. E clar că acest tip de tutun neprizat ar fi fost o, uh, legal doar în Suedia, ar fi rămas, fiind tradițional. Dar noi am decis să eliminăm toate celelalte tipuri de tutun pentru că serviciul juridic, în urma unei lungi discuții, a demonstrat că utilizând baza juridică 114 era dificil de folosit pentru a justifica o interdicție totală. Se poate justifica o regulă, niște reguli cu privire la etichetare, la ingrediente și așa mai departe, dar o interdicție totală ar fi fost foarte dificil să nu uităm că ne aflăm într-un domeniu foarte dificil. Legislația noastră e atacată adesea în curt, în instanță și trebuie să ne asigurăm că câștigăm acolo. Acest, aceasta a fost prima concesie. A doua, eliminăm regulile cu privire la automatele de vânzare și la cum arătau în vânzare acestea. Întrebarea era dacă poate folosi o bază juridică pentru a armoniza ceva care e local sau regional sau național și nu era niciun motiv în acest sens. Și în al treilea rând, renunțam la opțiunea de a armoniza pachetele care să arate toate la fel. Asta dorea DigiSanco la început, să permită statelor membre să aibă uh, pachete fără brand, dar să le și armonizeze. Și s-a demonstrat că e mult mai simplu să spunem ce nu e reglementat, cel 25% din pachet care nu e armonizat, rămâne de competența statelor membre. Aceste trei modificări nu diluau directiva. Sunt uh, modificări introduse pentru a ne asigura că din punct de vedere juridic putem apăra textul. Permiteți-mi să spun că acest punct, în special la primul reglementarea cu privire la ingrediente, uh, la tutunul fără fum, Parlamentul și Consiliul au slăbit propunerea noastră mult mai mult decât am făcut-o noi. Asta pentru a demonstra că propunerea noastră era cea mai ambițioasă posibil și care putea fi apărată în fața instanței. Vă mulțumesc! Văd că Există mai mulți colegi care doresc să ia cuvântul. Aș face o observație în calitate de președinte. Noi la Comisia de Control Bugetar am lucrat cu Comisia uh, pe cazul domnului Dali și pe plecarea sa din comisie. Problema fusese că am adresat întrebări și nu am primit răspunsuri. sau nu am primit răspunsuri satisfăcătoare. Conferința președinților acestei instituții a hotărât să-l invite pe președintele comisiei, domnul Barroso, astfel încât să vorbim direct cu el. Dar apoi, această decizie nu a fost pusă în aplicare până la urmă. Apoi s-a decis că noi, Comisia CON, suntem cei care suntem responsabil cu adresarea întrebărilor pe acest caz. Și în tonul scrisorilor schimbate cu comisia am avut impresia, asta ar putea să fie o impresie subiectivă, am avut impresia că era o lipsă de înțelegere de ce am pune noi aceste întrebări, dar cred că e important într-o democrație parlamentară să existe o analiză a ceea ce face executivul. Deci nu a fost nimic uh, personal față de cei uh, în funcție. Cred că e dreptul unui parlament liber ales. Dacă un comisar părăsește comisia, e normal să punem niște întrebări pentru că ne interesează circumstanțele care au adus la această situație. Eu am o întrebare pentru doamna Day. Au existat totuși câteva elemente speciale, le-aș spune eu. Dacă ne uităm la informațiile Olaf pe acest caz, credeți că mecanismul de protecție pentru comisari e suficient din punct de vedere administrativ. Noi avem senzația că dacă lobiștii se adresează comisarilor sau unor func- înalți funcționari, aceștia ar trebui să fie protejați cumva de un mecanism, de niște reguli Întrebarea mea este dacă credeți că regulile existente sunt suficiente sau dacă ar trebui poate revizuite. Dacă nu puteți răspunde pe loc, mă mulțumește și un răspuns în scris. Și acum dau cuvântul celorlalți colegi. Doamna Gresle dorea cuvântul, vă rog. Mulțumesc! Tot o întrebare pentru doamna Day. Știm că pe 8 sau 9 mai, domnul Petit, ca reprezentant al industriei tutunului, v-a sunat. De ce ați spus că Swedish Match să vă trimită dumneavoastră informarea pentru că ar fi fost un caz pentru Olaf? Și apoi când sunteți consultați cu astfel de acuzație, eh, omul încearcă să se îndepărteze de această situație, nu fiind o situație problematică. Și eh, exemplul dat, de ce ați cerut informația pentru secretariat? Și apoi ați discutat, desigur, întreaga problemă. Ce anume ați discutat, dacă îmi permiteți întrebarea? Acest caz Dali are foarte multe aspecte. Am văzut că pe 27 martie deja în 2012 a, intrat, a existat o întâlnire cu domnul Ferrier din Secretariatul General și există acea asociație a tutunului de prizat, o asociație foarte importantă, dar nu s-a discutat despre acea acuzație care exista deja la momentul respectiv și a mai avut o întâlnire pe 21 ian, uh, iunie între cabinetul domnului Barroso și această firmă sau asociație. Și nici acolo nu a fost discutat acest aspect. Mi s-ar părea ciudat ca o asociație care face o astfel de acuzație către un membru important al comisiei și nu discută această problemă. Apoi am putea primi protocolul celor două ședințe 27 a 3 a 2012 și 21 iunie. Ar fi util pentru munca noastră. Apoi, nu ați răspuns la întrebarea um, contactului cu domnul Petit și angajații serviciului juridic. În răspunsul 15 din primul chestionar se indică că ar fi avut loc contacte, unul în septembrie, septembrie cu domnul Patrick Hedge și cu Mark Van Hoff, tot în septembrie 2012. Și atrag atenția asupra faptului că aceste contacte au avut loc întotdeauna atunci când directiva trecea la nivelul următor, pentru că în septembrie 2012 era înainte de valoarea de impact a directivei și apoi înaintea consultărilor între servicii și după evaluarea de impact. Tot felul de contacte tot cu cei care erau foarte bine informați pe acel dosar. M-ar interesa așadar, doamna Day, care e poziția dumneavoastră pe aceste elemente? Nu știu, a, oricine poate avea un astfel de acces VIP la nivelul înalt al comisiei, poate suna și pot fi informați despre fiecare etapă a procedurii interne. Mă aduc totuși aminte faptul că domnul Hedge este directorul general al serviciului juridic adjunct și domnul Hoff era implicat direct la Direcția Generală Sanco, lucrând exact pe această directivă. Iar doamnei Coci, aș mai pune o întrebare, pentru că mi-am notat ce a spus. Am văzut cum au stat negocierile Și eu, uh, și mie propunerea îmi plăcuse inițial și îmi pare rău că a fost diluată și de Parlament, cum ați arătat, dar un, încă un lucru, amânarea propunerii. De ce a tot fost amânată propunerea în mai multe mail-uri? Ați spus chiar dumneavoastră că nu înțelegeți de ce propunerea e amânată. Și sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Nici până azi nu am înțeles de ce o astfel de propunere nu poate fi discutată și atunci când se întâlnesc șefii de state și guverne. Mulțumesc, doamna Gresle, domnul Bart Stars. Mulțumesc. Doamna Gresle deja a menționat aceste întâlniri din septembrie 2011 și apoi din 2012 cu domnul Petit și apoi cu alte persoane și se pare că a avut loc și o întâlnire între domnul Petit și directorul general adjunct al, domnului, al serviciului juridic de la comisie. Ce se discută cu ocazia acestor întâlniri? De ce un avocat de afaceri poate să se întâlnească cu un fost director adjunct de la comisie. De ce, așa cum a spus și doamna Testori, atunci când exista practic un acord definitiv între DJ Sanco și serviciul juridic după uh, negocieri îndelungate, mai e nevoie de o discuție, așa cum a avut loc pe 14 noiembrie 2012, între un uh, lobbyist, un reprezentant al industriei tutunului și directorul adjunct al serviciului juridic. Mie mi se pare puțin ciudată această conversație. Un alt amănunt uh, care mă frapează este că atunci când se ajunge la un acord definitiv între o direcție generală și serviciul juridic, înseamnă că au fost înlăturate toate obstacolele și se poate lansa consultarea uh, intraservicii, unde toate serviciile vizate pot să își dea avizul și potrivit uh, e mail uh, în septembrie deja se ajunsese la această fază. Apoi s-a hotărât amânarea lansării acestei consultări în mai multe rânduri. Doamna testorii de, propune lansarea rapidă acestei consultări. Doamna Day, într-un e-mail, spune că trebuie amânată această consultare după Consiliul European din octombrie, pentru că uh, întotdeauna se spune că Consiliul uh, riscă să aibă o influență negativă, dar uh, mă surprinde acest tip de analiză. Era un consiliu unde s-a dezbătut despre afacerile financiare, deci de ce uh, acest consiliu ar avea o influență negativă asupra unei consultări uh, interne uh, în cadrul comisiei pe tema tutunului. Și vedem un alt e-mail de la DJ Sanco care dorește de asemenea să lanseze consultarea um, intraservicii și din nou se cer amânarea până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie 2012. Deci totul a fost foarte bine pregătit. Ne așteptăm ca totul să se desfășoare foarte repede și apoi se pune întrebarea la Colegiul Comisarilor pe 11 decembrie Dar până la urmă, din cauza Consiliului de pe 13 și 14 decembrie, se ajunge din nou la o amânare de pe 11 până pe 19 decembrie. Încă o dată, ce legătură există între o consultare între serviciile uh, Comisiei Europene și uh, întâlnirea șefilor de stat și de guverne? Deci eu unul chiar nu înțeleg. Ați putea să-mi explicați care este uh, Uh, logica a acestui tip de atitudini. Mulțumesc. Der Kollegen, dann darf ich... Acestea au fost întrebările colegilor. Doamna Dei, aveți cuvântul. Oh, da, bitte Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să dau un răspuns limpede imediat la ce ați spus dumneavoastră. Comisia nu contestă în vreun fel faptul că deciziile pe care le ia trebuie să fie supuse unui control din partea publicului. Dar în ce privește nivelul de satisfacție al dumneavoastră față de răspunsurile pe care le-am dat noi la chestionar, noi a trebuit să ținem cont de faptul că acest caz uh, este în continuare un proces pe rol în mai multe state membre și am explicat foarte bine aceste circumstanțe Parlamentului European. Deci, trebuia să răspundem la chestionarul dumneavoastră, dar să ținem cont și de nevoia uh, uh, de confidențialitate, cum spuneam, pentru acest caz, care încă este partea unor proceduri judiciare. Dar în niciun fel noi nu am pus sub semnul întrebării faptul că trebuie să răspundem în mod detaliat și că trebuie să vă trimitem orice fel de document disponibil, plus prezența noastră uh, astăzi aici și sperăm că apreciați acest lucru. În ce privește protecția comisarilor? Avem acest cod de conduită al comisarilor în care se stipulează foarte bine ce trebuie să facă. Există și registrul de transparență, care este uh, comun cu Parlamentul. Evident că este un cod voluntar, însă mii și mii de uh, uh, asociații și de grupuri de uh, lobbying s-au înscris și sunt uh, acreditați. Este posibil să reglementăm în mod excesiv. Comisia nu are posibilitatea să uh, um, fie specialistă în toate domeniile. Noi avem un uh, corp relativ restrâns de funcționari și atunci noi suntem o organizație destul de deschisă, poate mai mult decât alte um, instituții sau alte administrații, noi întotdeauna vrem să explicăm foarte bine de ce anume legiferăm. Noi încercăm să fim foarte transparenți, de aceea și organizăm evaluările de impact și încercăm să consultăm reprezentanța tuturor părților implicate. Nu întotdeauna este foarte ușor, dar până la urmă este o întrebare la care mi-e aproape imposibil să răspund. Nu știu dacă e nevoie de mai multe reguli, Însă atunci când un comisar își preia mandatul, eu cred că el trebuie să fie perfect conștient de reguli, de obligațiile pe care le are, de limitele mandatului său, însă trebuie neapărat să aibă și spirit de deschidere și, în plus, să nu fie niciodată um, influențat în mod excesiv de um, interesele unora sau altora. Ca să revin la întrebarea doamnei Gresle despre discuția pe care am avut-o cu domnul Petit despre acest caz. Întrebarea a fost cum poate compania să se adreseze comisiei, să abordeze comisia. Și pentru mine era foarte grav, pentru că eu am spus că dacă există vreo bănuială de comportament inadecvat, atunci ar trebui să uh, se trimită o plângere oficială uh, pe lângă comisie. Și atunci când am primit plângerea respectivă în mod oficial, am uh, demarat întreaga procedură. Eu nu am avut vreo altă discuție în afară de convorbirea telefonică cu domnul Petit și în cadrul acestei convorbiri eu pur și simplu i-am spus ce v-am spus și dumneavoastră. Eu i-am dat un sfat care a fost practic reflex. Dacă cineva are ceva de spus comisiei, să mi se adreseze mie pe calea oficială. Am dat publicității toate informațiile în ce privește toate contactele pe care Secretariatul General le-a avut cu cineva din industria tutunului. Nu avem procese verbale de la toate întâlnirile ce au loc și nu putem să vă oferim decât ceea ce a fost înregistrat sau um, notat. În ce privește celelalte întâlniri pe care le-ați pomenit, am răspuns foarte bine în chestionar și nu am nimic altceva de adăugat. În ce privește de ce prezentarea la colegiu a fost amânată, aș vrea să vă rog să vă uitați la regulile de funcționare ale Secretariatului General. Noi trebuie să punem la punct agenda în funcție de subiecte și de timpul disponibil. Și, în general, Colegiul Comisarilor trebuie să aibă de a face în același timp cu uh, viitorul Consiliu și subiectele care vor fi dezbătute um, uh, cu acea ocazie și cu legislația respectivă aici, directiva uh, um, tuturor care este în curs de pregătire. Nu se întâmplă foarte des, dar noi uh, amânăm discuțiile uh, despre actele legislative atâta timp cât uh, Uh, se acorde prioritate subiectelor care vor fi discutate la um, întâlnirea de șef state și guverne. Face parte dintre uh, sarcinile noastre de pregătire a întâlnirilor. Cum spuneam, trebuie să ținem cont de timpul disponibil, astfel încât Colegiul Comisarilor să poată să acorde toată atenția cuvenită uh, unei directive. Așa s-a întâmplat și cu cadrul financiar multianual și discuțiile aferente. Noi, în programul de lucru, am spus că vom face propunerea și așa am și făcut și uh, a și fost adoptată înainte de sfârșitul mandatului acestei comise. Dați-mi voie să mai adaug câteva lucruri în legătură cu acest subiect, pentru că domnul Stas a spus astăzi că, într-adevăr, avem reuniuni la începutul lui septembrie cu secretarul general și că la reuniunea aceasta am finalizat uh, ultimele puncte controversate din propunere, însă a fost nevoie de luna septembrie ca să finalizăm un text, pentru că sigur că am fost de acord că ideile politice trebuiau transpuse în textul juridic. La sfârșitul lui septembrie, Direcția Generală Sanco, adică eu, am făcut presiuni pentru că noi doream adoptarea textului înainte de Crăciun. Știam că nu se va începe o discuție și știam că președinția irlandeză ar fi tratat foarte rapid această propunere. Așadar, noi am spus că dorim adoptarea înainte de Crăciun. Am discutat și Catherine a spus că e mai bine să se aștepte decizia Consiliului European și e normal un director general să discute cu secretarul general atunci când se lansează consultarea interservicii sau când se pune un punct pe ordine de zi a comisiei. Este perfect normal la comisie. Însă, ce doresc eu să subliniez acum este că după această inițiativă legată de comisarul Dali, la DigiSanco ne-am dat seama că nu ar fi fost posibil să avem consultarea interservicii și adoptarea acestui text fără un comisar responsabil pentru noi a fost clar. Nici nu am mai întrebat. Am continuat însă să cooperăm cu serviciul juridic și cu traducerea pentru că uh, Voiam să fim siguri că de îndată ce noul comisar va intra în funcție, să putem demara consultarea interservicii. Eu am trimis o scrisoare în 28 noiembrie comisarului Borg, cerându-i să lanseze procedura interservicii, în 29 el a aprobat-o și apoi am uh, făcut toată procedura interservicii și adoptarea în colegiu și traducere. Deci, pe lângă cererea DigiSanco de adoptare până la Crăciun, uh, am rezolvat tot. Mulțumesc. Bart Stas? Ik krijg, ik, ik versta het antwoord van mevrouw Am ascultat-o cu atenție pe doamna Day. Și înțeleg că se întâmplă să se deplaseze un dosar sau altul, în funcție și de discuțiile politice, în funcție de dificultatea lor. Înțeleg că un colegiu organizat chiar înaintea unui Consiliu European nu e foarte eficient și înțeleg că se poate amâna un subiect. Dar uh, este și un lucru pe care nu-l înțeleg. Lăsând la o parte demisia domnului Dali. Doamna Testori, aveți o explicație bună aici. Ne spuneți că nu s-a lansat în octombrie consultarea interservicii, pentru că în 15 octombrie domnul Dali și-a dat demisia. Însă, un lucru nu e explicat aici, doamnă Dei. De ce lansarea procedurii de consultare interservicii ar fi putut influența o reuniune a șefilor de state și de guverne? Sunt 27-28 de șefi de state și de guverne. Ei se întrunesc în summitul european. Și ce nu înțeleg eu este care ar putea fi influența sau consecința politică a lansării unei uh, consultări interservicii a Comisiei. Deci eu nu văd legătura. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să revin, ați spus că procesele verbale ale celor două reuniuni între reprezentanții Secretariatului General și Cabinetului Barroso nu există, de fapt, însă există orientările Organizației Mondiale a Sănătății. Acolo se spune foarte clar că acest lucru trebuie făcut, și anume un proces verbal atunci când te întâlnești ca reprezentant al unei organizații cu un lobbyist din domeniul tutunului. Ne-ați explicat că și la atunci când la Sanco se fac întâlniri cu astfel de lobiști, acestea se organizează tot în cadrul aceluiași mecanism și anume sunt foarte transparente. În cazul Dali, pe mine m-a uimit că erau enorm de multe contacte între lobiștii din domeniul tutunului și angajații comisiei și funcționari. M-am întrebat de ce este așa și de ce atât de mulți oameni de la atât de multe niveluri se ocupă de aceste chestiuni. Și aș mai avea o întrebare. În toată această poveste ne-am întrebat în permanență ce rol joacă tratatul pe care l-a realizat Olaf în 2004 cu concernele de tutun. Există o clauză de anulare acolo unde se, spun, se vorbește despre o eventuală um, transformare a directivei tutunului, în care ea s-ar înăspri. Existau acolo și condiții neexprimate în acest tratat, și anume că directiva tutunului nu trebuie înăsprită cât timp se poate, cât de mult se poate. În 2015, primul tratat cu Philip Morris va expira. Aș vrea să știu ce fel de Uh, reflexii există în legătură cu o prelungire a acestui tratat cu industria tutunului. Mulțumesc, doamnă Dei. Mulțumesc, aș dori să încerc încă o dată să explic de ce Comisia gestionează ordinea de zi, nu numai în lumina propunerilor pe care dorește să le facă, ci și în uh, legătură cu alte evenimente care se derulează în aceeași perioadă. Atunci când urmează mari întâlniri interinstituționale sau mari puncte de cotitură, cum este CFM-ul sau Consiliul European, Comisia dorește să atragă atenția asupra subiectelor uh, cele mai importante de discutat. Dacă am fi demarat consultarea interservicii, de exemplu, în pregătirea celor uh, reuniuni de Consiliu European, din păcate s-ar fi pierdut teren și avem enorm de multe interese care așteaptă să intre pe agenda Comisiei și agenda publică este determinată de consultările interservicii pe care le lansează chiar Comisia uneori. Um, atenția publică este captată exact de aceste lucruri și, practic, după aceea Comisia trebuie să răspundă la întrebări care poate că au sau poate că nu au legătură cu subiectele la care se lucrează atunci la comisie. Și mai ales în dezbaterile dificile, cum este cea privind CFM-ul, Comisia dorește să-și susțină poziția adoptată în acele negocieri. Practic, am evaluat că nu dorim să ne distragă alte lucruri și am fost conștienți de faptul că aveam angajamentul de a veni cu o propunere până la sfârșitul anului. Colega mea v-a explicat că dorea o propunere până la Crăciun și asta s-a și rezolvat. Am încercat să explic că acest gen de proceduri este obișnuit la comisie. Avem negocieri internaționale, avem negocieri interne, uneori avem uh, domenii în care Parlamentul ne cere să progresăm mai rapid sau să uh, nu evoluăm prea repede. Și sigur că întotdeauna trebuie să ne gândim la interacțiunile dintre agenda Comisiei și agenda Consiliului European și subiectele cele mai vehiculate în presă și de opinia publică. Deci astfel am gândit noi. Am să rog și pe Paula să ia cuvântul, dar eu n-am auzit niciodată de un astfel de acord tacit. Comisia are într-adevăr un acord cu industria tutunului din 2004, asta este adevărat. Mulțumesc. Doamna Gresle a spus că regulile s-au mai discutat aici și Comisia a depus un document neoficial dorind să demonstreze că în lectura noastră noua directivă a tutunului nu ar permite producătorilor de tutun să ducă la bun sfârșit acest acord de cooperare, pentru că acel acord conținea prevederea explicită că va continua să se aplice fără să dăuneze unui act legislativ ulterior adoptat în nivel, la nivel european sau la nivel național. Deci, acel uh, acord urma să rămână în vigoare. Și aș vrea să vă amintesc că data la care i-a sfârșit acest acord este între 2016 și 2019, în funcție de exact despre ce acord este vorba și cred că comisia noastră a primit toate informațiile. Vreau să vă atrag atenția că încet, încet uh, ne apropiem de sfârșit, depăși, riscăm să depășim timpul, dar mai dau cuvântul doamnei Gresle. Da, cred că pierdusem din, sau dumneavoastră ați pierdut din vedere, în aparență, chestiunea proceselor verbale între funcționarii comisiei și reprezentanții organizațiilor de lobby. În ciuda orientărilor OMS, se pare că nu există procese verbale. Um, I'm Credeam că am răspuns la această întrebare privind procesele verbale. În două din cazurile prezentate de noi, ă, nu s-a ă, înregistrat nimic, însă sigur că știm că în conformitate cu OMS e nevoie de procese verbale. Noi ne-am asigurat că toți funcționarii cunosc acest acord și îl respectă. Însă în ceea ce privește acordul cu uh, industria de, producătoare de tutun, nu cred că mai am nimic de adăugat. Foarte bine, mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns la aceste întrebări. Am impresia că unele dintre aceste subiecte ne vor mai preocupa și aș dori în încheiere să o rog pe doamna Dei să se gândească că este necesar să analizăm cum putem pe viitor să protejăm comisari și alți înalți funcționari ai comisiei, pentru că nu se poate ca lobiștii care folosesc aceste metode ca mijloc politic să facă presiune asupra Comisiei în uh, pregătirea muncii legislative. Noi, la Comisia noastră, ne gândim uh, foarte mult la cum putem ameliora transparența și, la, și sperăm că această viziune este împărtășită de Comisie. E nevoie, într-adevăr, și de o mai bună protecție în același timp. Mulțumesc foarte mult, aș dori aici să suspend ședința și vă invit să reveniți la ora 15 când vom continua în aceeași sală. Mulțumesc!